Bonjour à nouveau euh, à tous. Stimați colegi, bună ziua tuturor. Vreau să le urez bun venit invitațiile noastre, domnul O'Donoghue, care e director pentru viitoarele rețele în cadrul Comisiei Europene și domnul Vasil Savinski, care se ocupă de sistemele de informații și comunicare și securitate cibernetică la statul major. Subcomisia noastră organizează astfel de schimburi de opinii cu privire la spațiul cibernetic. Discuția noastră de astăzi are obiectivul de a discuta despre ce se întâmplă la nivel de securitate cibernetică la nivel european. Cu toții ne gândim la oportunitățile economice existente, cât și la securitate. Et proche en Europe, la rețeaua 5G și această trecere de la rețeaua 4G la 5G reprezintă o adevărată schimbare, o schimbare profundă. De aceea e foarte important să fim pregătiți, să știm care sunt punctele slabe, care sunt riscurile în ceea ce privește aceste noi tehnologii. 5G nu e 5G e o tehnologie care se bazează pe principii diferite față de tehnologiile precedente și utilizările sunt și ele foarte diferite. Așa că e clar că vor exista consecințe majore odată cu rețelele 5G în materie de securitate, securitate externă, dar și în ceea ce ține de riscuri și oportunități. Pe Scena globală, de luni întregi, auzim autoritățile americane care își exprimă îngrijorările în ceea ce privește o pierdere de suveranitate tehnologică pentru statele care folosesc echipamente chinezești pentru tehnologia 5G. Statele Unite pun presiuni mari asupra Europei în acest domeniu. Iată câte motive am avut astfel încât să alegem acest subiect pentru reuniunea noastră de astăzi. Domnule O'Donoghue, Comisia a spus foarte clar că statele membre nu pot să Uh, aibă anumite, anumite acțiuni în ceea ce privește chestiunile care țin de securitatea națională în utilizarea tehnologiilor, sunt prevăzute și măsuri naționale și un cadru armonizat de evaluare. În audierea, la audierea sa, comisarul Thierry Breton în Parlamentul European vorbea deja despre 6G și spunea că acțiunile vor fi uh, pe trei piloni, protecție, transformare și viitor. Sperăm că ne veți putea spune mai multe unde ne aflăm în discuția noastră europeană cu privire la strategia pentru 5G generalul Savinski, dumneavoastră ne veți da mai multe informații, veți informa membrii Comisiei cu privire la munca pe care o faceți în statul major al Uniunii Europene, astfel încât să existe o convergență între statele membre. Și ne-am dorit să înțelegem și care sunt mecanismele de coordonare care există și împreună cu Comisia Europeană. Întâi va avea cuvântul Comisia, îi dau cuvântul domnului O'Donoghue. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc că ne-ați invitat să discutăm despre acest subiect important. Voi porni de la presupunerea că aveți anumite cunoștințe. Dacă devine totul prea tehnic, vă rog să-mi semnalizați. Rolul rețelelor 5G în Europa e o prioritate strategică de multă vreme în Uniunea Europeană, pentru că consecințele sunt unele semnificative în tot ce ține de dezvoltare, de indicatori economici și de competitivitatea Uniunii Europene. Aceasta a fost baza planului de acțiune pentru 5G lansat în 2016, astfel încât să ne asigurăm că avem un cadru bun comun în Uniunea Europeană pentru utilizarea rețelelor 5G. Ne dorim să avem o lansare aproape simultană a serviciilor 5G în toate statele membre, începând cu sfârșitul acestui an și apoi procesul să fie deplin în toate statele membre până în 2025. Bineînțeles, un obiectiv foarte ambițios. Acest plan de acțiune a pornit de la faptul că 5G e o adevărată schimbare. 5G nu e 4G ceva mai rapid. 5G înseamnă o nouă arhitectură pentru, comuni- pentru comunicații. E, avem nevoie de abordare prin care să ne asigurăm că nu avem doar o tehnologie mai rapidă, ci avem și capacități mult mai mari, astfel încât să facem față unui volum mult mai mare de date. Și apoi și faptul că trebuie să ne putem baza pe semnal, transportul de date și apoi timpul de care are nevoie un calculator pentru a răspunde și a oferi informații în timp real. Iată, iată ce poate să facă 5G-ul. Există implicații pentru toate sectoarele economice, nu doar în sectorul TIC, pentru transport, sănătate, producție, în sectorul agricol, energie, media și așa mai departe. Va fi Va fi de asemenea influențată și dezvoltarea roboticii în fabrici și altundeva, apoi va fi important și ceea ce se va întâmpla în rețelele energetice și așa mai departe. Acest rol e cel pe care poate să-l joace 5G-ul, de aceea acum am înțeles cât de importantă e uh, dimensiunea strategică a acestei tehnologii pentru economie și pentru societăți și în același timp există și o discuție legată de securitatea furnizării și anumite elemente existente în rețeaua 5G cele care se află în, la furnizori din afara Europei. Iată de ce avem această discuție, implicațiile de securitate ale 5G-ului. Există acestea, dar există și beneficii foarte mari. Se asigură un înalt uh, nivel de criptare, care e important pentru tot soiul de activități. Dar gândindu-ne la provocările de securitate, în decembrie Consiliul a adoptat concluzii cu privire la 5G și economia europeană și faptul că trebuie să fie întâmpinate riscurile de securitate legate de 5G. Noi am salutat aceste concluzii, se face legătura între securitate securitatea cibernetică și importanța economică a 5G-ului. Trebuie să ne asigurăm că avem o idee foarte clară cu privire la autonomia strategică a Europei și accesul pe care îl are la echipamente pentru 5G. Va deveni aceasta o prioritate geopolitică pentru că serviciile digitale, provocările legate de 5G se află în fruntea programului nostru. Ca răspuns la toate aceste discuții legate de provocările de securitate, deja în martie anul trecut, răspunzând în mod direct Consiliului European, Comisia a emis o recomandare pentru a asigura securitatea cibernetică a rețelelor 5G în întreaga Uniune, cu sprijinul de plin al Parlamentului și al Consiliului. După aceea s-a luat un prim pas, statele membre sunt cele care trebuie să facă o evaluare a riscului la nivel național pentru infrastructura 5G, un lucru care s-a făcut cu sprijinul și și asistența tehnică a Comisiei și a Agenției pentru Securitate Cibernetică. Apoi am colaborat din nou cu statele membre într-o evaluare coordonată la nivel european a riscului. În 2019 s-a făcut această publicare și iată, acesta este instrumentarul pe care îl avem și pe care îl elaborăm cu statele membre acum. Ce am făcut pe cercetare și inovare? Am lucrat asupra aspectelor tehnice din securitate. Deja de o vreme avem parteneriatul public-privat 5G, un uh, program de cercetare și inovare care e în desfășurare și mai avem și un flux de lucru cu statele membre, cu statele membre care au analizat totul prin intermediul grupului de lucru pentru securitate, din aspectele de securitate. Și industria este alături de noi pe anumite proiecte avem un pro- proiectul 5G Shore, unde s-a lansat acest concept de abordare bazată pe risc și evaluarea riscului. Sunt identificate provocările pentru 5G și riscurile. Și iată, acum avem evaluările acestea la nivel național și european, evaluări ale riscului. E clar că există unanimitate în statele membre că e nevoie de o asemenea colaborare și ne dorim ca statele membre să ia subiectul în serios. Iată care e baza muncii noastre de până acum. Aș, aș, astfel stabilim acest instrumentar de măsuri de care avem nevoie, măsuri tehnice și alte măsuri, operatorii și mai ales statele membre pot să ia astfel de măsuri pentru a putea să identifice amenințările și nivelul de risc care a fost evaluat. Astfel ne vom asigura că Europa vorbește cu o singură voce pentru securitatea în rețelele 5G. Cum vă spuneam, colaborând cu statele membre, vom continua această colaborare cu ele. Avem un grup de cooperare pentru uh, sub directiva NIS, directiva pentru rețele și securitate în rețele. Cooperarea noastră a fost foarte bună. Pentru viitor, trebuie să ne axăm asupra securității infrastructurii pentru 5G și am menționat deja câteva sectoare cheie și activități care urmează să fie acoperite, însă trebuie să ne mai gândim și la următoarele. 5G va juca un rol strategic. Cum putem să consolidăm prezența industrială a actorilor europeni în întregul lanț? 2 din ce, trei cei mai mari furnizori de echipamente de rețea și servicii de rețea pentru 5G sunt europeni și e un lucru de care în mod clar suntem foarte mândri și ne dorim să menținem acest fapt și să îl susținem. Dar în contextul global nu avem niciun fel de garanție că succesul va fi unul continuat și furnizarea va fi asigurată. Trebuie să inovăm, să producem și să asigurăm tehnologiile și componentele care formează partea principală a infrastructurilor viitorului. Din nou, aici avem nevoie de cooperare. Un subiect cheie care va fi discutat și în uh, subcomisia dumneavoastră e certificarea și standardizarea. Cum evaluăm capabilitățile de securitate ale unei tehnologii sau riscurile pe o tehnologie sau o componentă a tehnologiei? Deja în evaluarea coordonată a riscului care a fost publicată am identificat deja câteva probleme de securitate pentru 5G. Certificarea e foarte importantă, e un proces foarte important și am pus accentul asupra acestui proces. Da, există limite în acest proces când vorbim despre infrastructură strategică critică. Statele membre colaborează cu noi și cu ENISA astfel încât să putem să definitivăm acest exercițiu și să face deja muncă și asupra certificării cercetării, un lucru pe care îl prioritizăm. Colaborăm și cu operatorii și colaborăm și cu sectoarele specifice pe care le-am menționat, de exemplu sectorul energetic sau exemplu serviciile financiare. Există riscuri critice acolo, specifice și de aceea ne dorim să ne asigurăm că există siguranța tehnologiei aici. Din nou, standardele sunt utile și sunt o cale foarte bună prin care să abordăm riscurile în securitatea cibernetică. Sunt și un punct de referință pentru standardele standardizare. Agențiile pentru securitate cibernetică sunt cele care vor trebui să joace un rol activ pentru securitatea acestor infrastructuri. Doamna președinte intervine. Interpreții și-ar dori să vorbiți puțin mai lent. Îmi cer scuze de la interpreți și și de la participanți. Da, îmi dau seama că am o mare problemă de comunicare. Vorbesc în limba engleză și fiind atât de uh, prezent, vorbesc prea repede. Comisia este de asemenea implicată și în procesul global de standardizare. Ca să fie lucrurile și mai confuze, standardizarea 5G are loc într-un organism care se numește 3GPP, pentru că au început să lucreze pe 3G acum câțiva ani și nu s-au mai oprit. Noi sprijinim actorii europeni în întregul în această acțiune și și procesul ca atare există un număr foarte mare de brevete europene pe tehnologia 5G, înseamnă că noi avem un rol activ și continuat în definirea acestei tehnologii. Și acum, doamnă președinte, m-ați întrebat și despre 6G și cele spuse de comisarul Breton. Este foarte clar că pe măsură ce programele de inovare și cercetare au rezultate, colaborăm cu statele membre și industria pe standardizare și sperăm, pentru că avem acest plan de acțiune 5G că statele membre vor fi pentru licențele pe spectru și pentru activarea acestor rețele 5G în binele societății și economiilor. Cu toții trebuie în același timp să ne axăm și pe dezvoltarea următoarei generații de tehnologii. Unii ar putea să spună încă nici n-am văzut 5G-ul, n-am văzut cum inter, cum interacționează în economie, e prea devreme să avem asemenea conversație. Însă, de fapt, totul e legat de poziția pe termen lung în suveranitate tehnologică și Europa care să continue pe această cale. 5G va integra toate aceste sectoare și de aceea vor exista foarte multe elemente care vor trece de modelul clasic de telecomunicații, mai ales odată cu internetul lucrurilor și cu volumele uriașe de date care uh, ne așteaptă și procesele care se vor dezvolta. Astfel ne vom mișca spre 6G și sperăm că totul va fi integrat într-o singură platformă tehnologică care se bazează pe inteligența artificială și ceva ce să putem defini în timp real, dar și să monitorizăm prin controlori de rețea și prin agențiile de punere în aplicare a legii și prin agențiile pentru securitatea cibernetică ne vom asigura că această infrastructură e una sigură și că se face ceea ce trebuie pentru siguranța economiei și pentru pentru siguranța cetățenilor din întreaga Europa. Iată care e ambiția pe care și-a exprimat-o comisarul Breton. În următorul CFM, noi vom propune un nou parteneriat, un parteneriat instituțional care se va numi rețele și servicii inteligente, va fi calea de a lucra spre 6G. Colaborăm cu statele membre și cu Parlamentul astfel încât să ne asigurăm că se utilizează pe deplin 5G și în deplină siguranță. Iată foarte multă muncă desfășurată în paralel, dar Europa trebuie să fie aici motivată și ambițioasă ca să aibă în continuare un rol de lider. Aceasta este esența noi noastre strategii pentru aceste tehnologii de comunicare. Și acum aș încheia uh, vorbind-vă despre ce m-ați rugat să vă spun astăzi și anume securitatea rețelor 5G. Nu sunt competent și nici nu voi intra în detalii să vorbesc despre rolul 5G în apărare. Bineînțeles că putem avea asemenea discuție care sunt consecințele în apărare în urma 5G. Munca pe care o facem pe 5G civil, din aceasta deja știm că există un rol cheie pe viitor pentru comunicările prin satelit, de exemplu mai ales odată cu ceea ce apar cu acei sateliți aflați mai jos în orbita Pământului. Astfel, acoperirea cu internet în zonele îndepărtate din Europa va fi asigurată și, de asemenea, monitorizarea și fluxul de date vor fi legate de transport, de logistică și alte astfel de operațiuni. Toate acestea vor deveni și mai sigure odată cu introducerea acestei componente de satelit în 5G și după 5G. Înseamnă că Europa va avea mișloacele ca apoi să aibă o tehnologie satelit de tip quantum, care să asigură un înalt nivel de securitate și care va avea implicații importante în ceea ce privește apărarea. Iată, deja am ajuns la limitele competențelor mele, așa că îi voi lăsa pe cei care cunosc mai bine domeniul să vorbească. Eu voi încheia spunându-vă că Comisia Europeană și președinta von der Leyen au subliniat rolul 5G și mai ales rolul standardelor 5G în aceste noi tehnologii, astfel încât să fie crescută suveranitatea tehnologică a UE. Așa că noi sperăm că vom reuși să avem un set de politici foarte clare în acest mandat, astfel încât să putem să îndeplinim acest obiectiv. Și bineînțeles, aici securitatea și securitatea cibernetică din rețelele noastre de comunicare sunt elementul cel mai important. Vă mulțumesc foarte mult! General Sabinski. Vă mulțumesc, domnule general Sabinski. Merci, Mrs. Uh, Chair. Vă mulțumesc, doamna președinte. Stimați și distinși eurodeputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat această ocazie de a vă prezenta provocările în materie de securitate și apărare aduse de tehnologia 5G. Ținând seamă de provocările complexe și în uh, permanentă transformare a spațiului de securitate, Uniunea Europeană are nevoie de o politică de apărare și de securitate comună pentru a crește eficiența operațiunilor PSAC. Este clară nevoia de a adopta sisteme de informație și comunicare care să garanteze integritatea și disponibilitatea datelor fiecare capabilitate se bazează pe respectarea confidențialității, integrității și pe disponibilitatea sistemelor în orice moment. Este evident pentru noi toți că toate operațiunile militare și de apărare comună ale Uniunii Europene depind de echipamente interoperabile, reziliente și care să fie pe deplin protejate. Aceste capacități permit comandanților de operațiuni să-și îndeplinească sarcinile care le sunt uh, încredințate de către liderii politici și să îndeplinească ambițiile militare ale UE. Statul major al Uniunii Europene, bineînțeles, coordonează toate activitățile și avem uh, un mandat clar de planificare, de orientare, a modului în care se pun în aplicare deciziile și a modului în care sunt adoptate soluțiile de securitate cibernetică. Mandatul nostru presupune și să identificăm care sunt cerințele militare pentru toate operațiunile și misiunile PSAC și să-i sprijinim pe comandanți pentru a garanta eficiența soluțiilor pe care le avem de implementat și să ne asigurăm că Soluțiile sunt proporționale cu amenințarea. Noi acordăm consultanță atunci când este necesar. Dar subliniez, noi nu putem fi entitatea care să facă recomandări tehnologice. Noi nu le putem pronunța asupra aspectelor economice sau politice ale tehnologiei 5G. Noi dăm consultanță militară. Transformarea digitală care aduce tehnologii ce perturbă peisajul de până acum, prin acest 5G, creează noi provocări pentru spațiul militar, pe aer, pe spațiul maritim, terestru și în aer, avem uh, provocări noi. Infanteriștii uh, acum trebuie să poartă asupra lor kituri uh, foarte complicate pentru a asigura conectarea permanentă la internet și sistemele de conectare se bazează tot mai mult pe soluții comerciale care sunt uh, livrate într-un pachet gata făcut. Câmpul de luptă se digitalizează și suntem obligați să asigurăm conectivitatea permanentă ca să ne putem îndeplini sarcinile. Putem face asta cu tehnologia 5G. Nu putem, de fapt, să evităm dependența de tehnologia 5G. Pentru că tehnologia informațiilor și comunicațiilor are dublă utilizare, civilă și militară. E nevoie de ea pentru a opera infrastructura critică, care adesea este folosită și de serviciile nemilitare. În plus, uh, de multe ori, uh, furnizorii de servicii uh, comerciali folosesc aceleași folosesc aceiași sateliți ca și cei din partea civilă. Tocmai de aceea este nevoie absolută de o evaluare amănunțită a riscurilor pe care le poate aduce tehnologia 5G. Însă noi suntem convinși că introducerea tehnologiei 5G în politica externă și de securitate comună a UE va aduce în mod clar provocări și riscuri, dar pe care le putem atenua, putem să le diminuăm, astfel încât să ne plinim cu succes sarcinile. Odată ce adoptăm această tehnologie în scopuri militare sau în sprijinirea operațiunilor militare, ne rămân oportunități uh, foarte limitate de manevre. Odată ce am adoptat tehnologia, trebuie să o putem stăpâni. Măsurile de atenuare trebuie să fie politice, economice și industriale. Atunci când se face valoarea 5G, trebuie să înțelegem că operațiunile militare, prin însăși natura lor, prin cerințele speciale de confidențialitate, integritate și disponibilitate a sistemelor de control de comandă impun un nivel superior de securitate cibernetică în caz de atac cibernetic. În cazul în care sunt exploatate tehnologiile 5G prin vulnerabilitățile lor, uh, se poate ajunge chiar la pierderea de vieți omenești. Se poate ajunge la eșecul misiunilor și pot apărea consecințe politice serioase. Iată de ce e nevoie de o serie amplă de măsuri de atenuare. Cum ar putea să arate aceste măsuri? Ei bine, pe baza standardelor de securitate comună, Uniunea Europeană ar putea să selecteze furnizori de echipamente de încredere. Acești furnizori să demonstreze uh, că sunt complet independenți de orice influență venită de la un actor sau un stat non-european. Dacă comunitatea militară acordă încredere acestei tehnologii 5G, o va face doar dacă tehnologia demonstrează că este securizată prin design. iar asta va crește numărul de părți interesate implicate. Furnizorii de softuri și de hardware vor avea un rol central pentru că o parte din controlul rețelei va fi transferat, va fi acaparat de cei care oferă soluțiile software și asta în sine va fi o problemă de securitate cibernetică. În plus, controlul lanțului de aprovizionare este deja o problemă și dacă înmulțim, dacă creștem numărul de părți interesate, de actori care au un oarecare control, sarcina noastră va fi cu atât mai dificilă. Și, în fine, ne așteptăm ca gradul de complexitate să crească foarte mult, iar asta presupune mai mult personal specializat pentru administrarea, mentenanța și securitatea tehnologiei. Tehnologia 5G poate fi folosită în scopuri militare, dar pentru asta e nevoie de mai mult personal, de mai multe resurse umane. Deci este o complexitate în plus și deja suntem uh, constrânși pe partea de personal astăzi. Deci, în concluzie, folosirea tehnologiei 5G în misiunile de apărare și de securitate comună este o temă importantă. Eu, noi rămânem în continuare îngrijorați de toate provocările uh, pe care le-am identificat. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule general! Acum îi dau cuvântul celui care vorbește în numele socialiștilor. Uh, I've got a question uh, to Mr. Uh, O'Donoghue. Mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare pentru domnul O'Donoghue. În prezentare ați spus că trebuie să existe o suveranitate tehnologică europeană vis-a-vis -vis de 5G. Noi am tot vorbit despre o suveranitate strategică. În context militar, ne referim la faptul că vrem ca um, forțele armate europene nu ar trebui să se mai uh, bazeze pe ce le furnizează partenerii americani, să fim autonomi din punctul ăsta de vedere. Când vă referiți la amenințări uh, din exterior, uh, vă gândiți la China sau la cine ne-ar putea afecta suveranitatea? Pentru că, indiferent de ce spun americanii, cu toții sunt de, de acord că o hegemonie a chinezilor nu este un lucru bun pentru Europa. Nu este un lucru bun pentru capacitatea noastră de a exploata sisteme securizate de informații. Și o doua întrebare. Știm că chinezii doresc să fie lideri în uh, materie de tehnologie, dar se bazează și pe alte țări, uh, alte părți ale lumii de unde își uh, iau echipamente, de unde se aprovizionează, inclusiv de la americani. După părerea dumneavoastră, chinezii sunt de plin suverani? în sensul că nu trebuie să se bazeze nici pe europeni, nici pe americani, nu trebuie să facă apel nici la coreeni, la nicio altă țară pentru elementele critice sau ar trebui să ne îngrijoreze doar 5G-ul. Uh, Mulțumesc, luăm și alte întrebări, după care vom avea răspunsuri. Chris Peters, de la PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi vorbitori pentru informațiile legate de 5G. Prima idee. 5G are un mare potențial economic, dar bineînțeles are și un risc de securitate. Nu doar în ce privește apărarea, știm uh, bine consecințele pentru NATO, dar și pentru Europol. deoarece poliția care trebuie să combată fenomenul infracțional se confruntă cu o problemă gravă. Deci 5G-ul este un pericol nu doar pentru partea de apărare, dar cu siguranță este o problemă pentru securitatea cibernetică. O să vă spun că în Belgia am aflat recent care poate fi impactul securității cibernetice, pentru că o mare companie bine cunoscută, după cum știți, a fost victima unui atac cibernetic care a produs consecințe grave. A treia idee, ați spus, și așa și este, securitatea cibernetică este o competență națională. Ei, asta e o mare problemă, pentru că la nivel uh, european discutăm despre o legislație uh, despre o certificare 5G, uh, uh, o certificare a securității cibernetice, de fapt. În schimb, uh, la 5G, statele membre pot hotărâ ce vor, fiecare acasă. Colegul meu s-a referit la China, la America. Știm că discuția nu este una strict tehnică, nu doar legată de aspectele securității cibernetice sau ale securității, ci e de fapt o discuție care reflectă divergențe geopolitice, div- opinii diferite la nivel european. Răspunsul Comisiei Europene este, da, bine, în Europa putem uh, să introducem acest proces de certificare, coduri, mai știu eu, dar până la urmă statele membre sunt cele care au competența și asta presupune o problemă mare la adresa securității. Deci întrebarea mea este, putem face mai multe la nivel european decât am făcut până acum? Și cred eu că trebuie să fim creativi. Poate că unul dintre elementele care ar atrage competența noastră este legat de piața internă. Suntem competenți pentru reglementarea pieței interne, trebuie să evităm monopolurile și să ne asigurăm că nu se încalcă niciun fel de regulă a pieței interne. Deci poate că ne-am putea lega de securitatea 5G din această perspectivă, cu aceste instrumente pe care le deținem la nivel european. Însă întrebarea mea este, dumneavoastră, ce părere aveți? Pentru că la momentul de față mi se pare că nu avem răspunsuri la nivel european. Nu putem să avem un răspuns, o poziție nici uh, în materie de securitate, nici de apărare, nici față de NATO, nici față de alți actori. Mulțumesc. Domnul Băsescu. Thank you. I'm not afraid about security. <laughs> Mulțumesc. Pe mine nu securitatea mă îngrijorează, am o altă întrebare. Este clar că 5G va aduce o oportunitate economică extraordinară. Problema pe care avem acum în Europa, în Uniune, le vizează pe noile state membre care trebuie să recupereze distanța de dezvoltare față de statele mai vechi. Acest uh, sistem va duce la o dezvoltare rapidă. Întrebarea este dacă va exista o soluție sprijinită și garantată de comisie pentru o repartizare egală a 5G în toate statele membre. Iată, ar fi un răspuns pentru țările mai puțin dezvoltate, o soluție pentru aceste țări care au nevoie să știe dacă se va crea vreun program prin care să existe șanse egale pentru toate statele membre. Merci, Monsieur Kurzus, pour le PP. Mulțumesc de la PP, domnul Kurzus. Uh, um, it seems that we lost our chance to participate. Mulțumesc. Se pare că am ratat șansa de a participa la cursa 5G, dar ne pregătim să luăm parte la cursa pentru 6G. Am citit uh, presa financiară internațională și senzația mea este că chinezii au investit peste 60 de miliarde de euro, credite fiscale, subvenții acordate de stat pentru a dezvolta sistemul 5G. Bine, noi vrem direct 6G, dar cam cât ne-ar costa oare? O să avem oare un acord de cooperare interinstituțională sau cum o să procedăm? Problema în Uniunea Europeană este că vorbim despre absolut toate lucrurile fără să finanțăm nimic. Poate domnul O'Donoghue ne poate da câteva detalii despre posibilitățile de finanțare. Mulțumesc! Merci. Uh, Mulțumesc, doamna Bonfrisco. Mulțumesc, doamna președinte. Întrebarea centrală cred că este aceasta. Știind că China a mobilizat resurse publice uriașe pentru a dezvolta tehnologia 5G. Noi ne punem problema pieței. Provocarea este gigantică um, și în loc să venim cu o viziune și cu o strategie adevărată, cu un proiect de suveranitate europeană, ce facem? Nu. Noi n-am propus niciodată OMC-ului să revizuiască normele după care funcționează piața. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt uh, în mod clar în concurență cu China și au făcut, uh, din păcate, prea puține față de cât au făcut chinezii. Sectorul 5G aduce beneficii pe termen scurt, iar acestea pun în umbră uh, efectele pe termen lung, care sunt, de fapt, beneficii în sensul că se îmbunătățesc uh, condițiile de viață, de trai, de muncă pentru societate. Asta ar trebui să ne intereseze. Asta ne-ar convinge, cred, să adoptăm 5G cu dubla sa utilizare, să îmbunătățim um, condițiile în societate și să ne apărăm mai bine de posibile atacuri. Facem noi ce trebuie sau poate ar trebui să facem mai multe? Poate ar trebui un cadru de reglementare care să le ajute pe statele membre care au decis să-și păstreze autonomia decizională și totodată să avem un cadru de referință pentru toate țările europene, un cadru normativ armonizat. Și uh, vreau să știu, chinezii chiar sunt atât de avansați în ce privește această tehnologie sau poate avem vreo companie europeană care este și mai avansată și poate ar trebui să o susținem și să o promovăm? Mulțumesc! Merci, Madame Fotiga. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Fotiga. Cu microfon, vă rugăm. Microphone, please. There are many myths. Uh, Sunt foarte multe legende în jurul acestei rețele 5G care ne oferă oportunități imense de creștere de, pentru dezvoltare tehnologică, dar aduce cu sine și multe provocări. Și S-a spus asta, deci probabil că ar trebui poate să mă punem accentul pe chestiunile de securitate ale 5G, chiar și domeniul cooperării primare între UE și NATO în cadrul securității și apărării. Considerăm cibersecuritatea drept primul domeniu de cooperare între cele două organizații. În consecință, trebuie să evaluăm progresele înregistrate în această cooperare dintre organizațiile acestea de la summitul de la Varșovia și declarația de acolo și cea de follow-up. Ar trebui să monitorizăm toate aceste aspecte ale uh, ordinii de zi. Evident, mai sunt și alte țări de care trebuie să ținem cont. Ceea ce face China ne poate da motive de îngrijorare și cu siguranță acest lucru ar trebui să fie de asemenea aprofundat Nu e vorba doar de concurență în industria civilă și în utilizări de tip civil, ci reprezintă de asemenea și un aspect imens de securitate care trebuie să fie luat în considerare, având în vedere felul în care își construiesc capacități militare chinezii. Mulțumesc, domnul Buchner, și aici se încheie lista întrebărilor ce vor fi adresate în așa fel încât invitații noștri să poată să și răspundă. Wir Vă mulțumesc. Am mai discutat și înainte de faptul că există o problemă, nu cu o preluare legală a datelor, ci cu ceea ce se întâmplă legal. Vă gândiți dumneavoastră la acest fapt în domeniul civil, nu militar? Există foarte multe firme care au aceste servicii și printre abilitățile lor ele pot să colecteze toate datele. Să ne gândim la Google și la multe altele, alte companii. Și E un lucru care vizează și domeniul militar cumva. Cât de gravă e această situație? Mă gândesc la cazul Cambridge Analytica. Doar o parte din date le-am avut la dispoziție, o parte din datele existente, ceea ce va fi foarte diferit în cazul 5G, cu un volum mult mai mare. Și atunci, cu Cambridge Analyt, Analytica, cu aceste date primitive, câtă influență s-a avut. Așa că, pe viitor, vor exista volume de date despre fiecare dintre noi care vor fi nu doar supravegheate total, ci vor, vor putea fi și influențate. Și aici mă gândesc la trecerea spre domeniul militar și în ceea ce se întâmplă cu serviciile secrete, cu tehnologiile de supraveghere. Toate acestea joacă un rol. Ce doresc eu să știu? Să spun, avem nevoie de o legislație europeană și foarte repede în acest domeniu. Va fi un lucru foarte dificil, prietenii noștri americani se vor opune, însă cred că nu putem altfel și e un lucru important și pentru securitatea noastră militară. Mulțumesc! Merci. Monsieur Mulțumesc și acum puteți răspunde la întrebări. Mai întâi, domnul Odoniu. Mulțumesc foarte mult, stimați membri ai Parlamentului, pentru felul în care demonstrați că înțelegeți partea politică și tehnică. Bun, e adevărat că sunt aspecte politice și, bun, asta vă revine dumneavoastră pentru că ați fost aleși pentru asta. Eu aș prefera să mă limitez doar la câteva aspecte mai degrabă tehnice. Dar cred că sunt niște lucruri deosebit de clare deja. Comisia le-a menționat de altfel. Întâi, cum spunea domnul Mixer, recomandarea Comisiei și în momentul în care am lansat această discuție referitor la cutia de uh, instrumente, nu țintește o țară precis sau un, un furnizor precis, ci se referă la toate țările și la toți furnizorii, tocmai pentru a asigura o integritate a rețelei 5G uh, peste tot în Europa. Deci trebuie să dăm dovadă de seriozitate aici. Ideea este că vrem să evităm fragmentarea. Și trebuie să avem un uh, nivel extrem de ridicat de securitate peste tot în întregul lanț. Uh, chinezii, americanii, în Europa, peste tot trebuie să asigurăm acest lucru. Economia europeană este una deschisă și avem, cineva s-a referit adineori la piața internă, putem accepta multă lume pe această piață internă, însă aceste persoane nu numai că trebuie să urmeze regulile, ci trebuie să fie în măsură să treacă printr-un sistem de uh, revizuire în așa fel încât să ne asigurăm că întregi, toate sistemele, toate rețelele funcționează echivalent. Acum, evident, trebuie să avem evaluări naționale de risc și pentru asta putem ajunge, de la acestea putem ajunge la anumite concluzii. Trebuie să vedem dacă se identifică un risc și dacă da, atunci e nevoie de uh, soluții. Și cutiile cu instrumente tocmai asta ne vor oferi, în așa fel încât să ne asigurăm că avem un răspuns identic peste tot, în toate statele membre. Acesta ar fi profilul de risc despre care discutam și a trăsăturile principale. Acum, așa cum spunea domnul Peters, dar nu numai. Cred că e clar că trebuie să fim foarte serioși în ceea ce privește cibersecuritatea și trebuie să o înțelegem pe deplin acest concept. Dar trebuie să acordăm o atenție sporită de asemenea și rolului pe care îl au actorii de stat și cum anume putem discuta cu anumiți furnizori specifici, având în vedere legăturile lor cu guvernele, cu agenții de securitate, uh, care se ocupă de securitate în anumite țări. Și e clar că acolo e nevoie de un standard extrem de ridicat, așa cum a spus Adinaur, uh, uh, domnul general. Asta zilnic, zilnic, e nevoie de updatări ale sistemelor zilnic pentru operațiuni cheie, uh, ceea ce trebuie să ofere echipamentului o, o, o funcționare zilnică și actualizare zilnică, tocmai pentru a Uh, preîntâmpina orice factor sau orice atac, orice risc. Deci e nevoie de o reevaluare a tuturor trăsăturilor de uh, securitate și care vor trebui să fie evaluate în fiecare zi atâta vreme cât vom avea aceste rețele. Apoi, sunt diferiți actori care intervin. Pot fi actori care sunt desemnați de către state pentru a interveni în aceste uh, aspecte de securitate. Și după cum s-a spus, aș vrea să subliniez uh, că voi continua să repet faptul că securitatea națională este evident, la urma urmei, o competență națională. Păi, așa au fost uh, uh, concepute lucrurile. Dar eu mă bucur de faptul că statele membre au colaborat îndeaproape. Și asta s-a văzut la Consiliul European. S-a cerut Comisiei să joace un rol uh, preponderent în această cooperare. Cibersecuritatea nu e vorba doar de o chestiune de securitate. S-ar putea să fie o confuzie aici. Evident că ține și de piața internă. Nu putem avea o piață internă sigură dacă nu avem un grad înalt de cibersecuritate, în așa fel încât cetățeanul, persoana, să aibă încredere uh, în felul în care sunt gestionate datele sale undeva pe internet, dacă face sau nu obiectul unei supravegheri și așa mai departe. Și nu, îmi pare rău că nu, vreau, nu voi intra, nu voi avea ocazia să intru în prea multe detalii, dacă să răspund domnului Peters. E ironic faptul că uh, organismele de punere în aplicare a legii au probleme cu aceste rețele 5G. Gândiți-vă la situația din trecut. Dacă și aceste entități vor avea acces la ele, poate asta demonstrează cât de fragile sistemul. Uh, gândiți-vă la 4G, la 5G. Am avut nevoi întemeiate juridic pentru a avea interceptare sau acces la anumite informații uh, și prin acest acces s-a protejat bunul general, interesul general. Deci trebuie să ne asigurăm că această cerință va continua să existe, dar pentru asta trebuie să găsim trăsăturile tehnice specifice care ne vor permite să putem lucra și într-un context de 5 geni. Și asta facem în protocolele noastre de parteneriat cu colegii de la Digi Home, de la Comisie și, evident, împreună cu Parlamentul dumneavoastră. Iată, acestea erau câteva elemente deosebit de importante. Apoi, în ceea ce privește finanțarea și poziția Uniunii Europene, Poate uh, ulterior vă pot trimite la secretariat uh, informații suplimentare despre instrumentele de finanțare. Dar planul de acțiune 5G e ambițios, adică își dorește să existe această uh, rețea în toate statele membre până în 2025. Evident, unele țări au avansat mai repede decât celelalte, pentru că există și diferențe geografice, contexte diferite, uh, dar noi am propus deja să avem acțiuni de cercetare prin aceste noi parteneriate și să avem în CEF2 3 uh, miliarde pentru conectivitate, în așa fel încât să poată fi utilizate aceste fonduri de, în uh, domeniul de conectivitate, mai ales în acele regiuni ale Uniunii Europene care au rămas poate în urmă și care chiar au nevoie de o astfel de asistență. Evident, mai sunt și alte instrumente de țintite spre cercetare, IMM-uri, spre exemplu, zone vulnerabile. În al doilea rând, aș vrea să spun că am avut ocazia să merg, spre exemplu, în anumite țări din Europa uh, Centrală și țările Baltice. Sincer, nu aveți de ce să uh, vă fie rușine, pentru că aveți rețele tehnice și de securitate, facilități de fa- securitate pe care eu le-am văzut în aceste țări estice, care sunt absolut uh, centre de excelență și cu siguranță le vom uh, fructifica. Vreau să mai spun încă ceva. Uh, referitor la unele din întrebări ce mi-au fost adresate. Uniunea Europeană, să știți, nu e în urmă în 5G. Uh, Dacă așa credeți propaganda, sincer, o să fiți dezamăgiți. Vă spun asta așa, clar și răspicat, direct. Uh, probabil că de asta m-aș și ales să fiu responsabil pe acest subiect. Ceea ce ne trebuie nou după cum am spus, este lucrul următor. Avem doi furnizori majori dintr-un total de trei și acoperă 23% din uh, toată rețeaua 5G, dar doar 50% din, din ceea ce am putea numi segmentul esențial, deci partea aceea extrem de tehnică, de tot ce ține de tehnologii. Dacă ai patru operatori principali și dacă te uiți și la producători, spre exemplu, de pe piață, așa cum a spus comisarul Breton foarte curând, aproape 56% din rețea o reprezintă. Deci, în materie de tehnologie, sunt, stăm bine. Și asta se va putea îmbunătăți datorită cercetării, datorită companiilor care investesc. Mai mult decât atât, nu avem încă un adevărat 5G. Da, au fost tot felul de anunțuri de lansare pe piață, dar uh, uh, până la urmă nu avem, pentru că lucrează pe tehnologie 4G. Deci multimedia foarte rapide, cu acces rapid acasă. Uh, dar nu, așa arată rețeaua, dar asta nu e un adevărat 5G. Nu, când vom avea, când standardele vor fi finalizate anul viitor, vom avea abia atunci un plan mai realist și mai uh, ambițios pentru desfășurarea 5G care să înceapă la sfârșitul anului. Deci, și care să se finalizeze până în 2025. Așa că să nu vă lăsați, să nu fiți amăgiți cum că am fi pierdut lupta și am rămas în urmă. Nu! Uh, domnul comisar Breton a spus în mod ambițios că, din punct de vedere al leadership-ului tehnologic, stăm bine și vrem să ne asigurăm că vom avea o poziție și mai puternică pentru următoarea rețea 6G. Deci să ne asigurăm acel leadership pe viitor în aceste tehnologii de vârf. Îmi pare rău că am răspuns atât de mult, uh, atât de îndelungat. Cu siguranță, dacă mai sunt întrebări la care n-am reușit să răspund, cu siguranță voi putea să vi le transmit uh, către secretariat în scris și cu siguranță vom găsi surse de finanțare în viitorul CFM pentru aceste tehnologii. Domnul general Sabinski, vă rog. N-am să repet ceea ce a spus colegul meu, pentru că noi lucrăm împreună și ce am spus în introducerea mea este să încerc să vă explic perspectiva militară și operațiunile uh, de comandament, dar în ceea ce privește statele membre și utilizarea tehnologiilor 5G, precum și toate implicațiile, e clar că noi muncim la acest lucru și pregătim foarte multe documente, mai ales din perspectiva cibersecurității, pentru că pentru noi e vorba de transport, conectivitate între diferite servicii și multe dintre serviciile acestea vor fi oferite consumatorilor. Deci natura însă și a rețelei 5G e foarte complexă și e vorba de inteligență artificială activată, ceea ce înseamnă că rețeaua aceasta va fi mult mai periculoasă. Vor fi mult mai multe posibilități ca băieții răi să o deturneze și să o folosească cu implicații asupra populației, asupra cetățenilor. De aceea, vrem să facem aceste eforturi. Și aș vrea să subliniez la co- cooperarea noastră cu NATO. Noi avem o declarație comună semnată între UE și NATO și conlucrăm mult pe asta. Avem întâlniri periodice cu colegii noștri de la NATO în ceea ce privește toate documentele legate de cibersecuritate, care să fie aliniate, armonizate cu ce fac ei, cu ce facem noi, în așa fel încât să avem o, un răspuns comun pentru amenințări cibernetice. Avem întâlniri periodice la nivel înalt, la nivel de servicii tehnice, tocmai pentru a lucra pe chestiuni de exerciții, de instruire, de formare. Deosebit de importantă instruirea, educația, pentru că formarea reprezintă o, un element crucial, pentru că oamenii trebuie să fie conștienți de modul în care pot face față acestor amenințări. Unii chiar nici nu sunt conștienți că pot exista riscuri, știu eu, prin aparatura pe care au acasă, aspirator sau, eu știu, care conține un microfon. Asta poate fi utilizat foarte simplu de către, de către băieții răi pentru a colecta informații, pentru a uh, afla informațiile de care au nevoie. Și poate, până la urmă, informația aceea nu e neapărat important, dar să știți că totul este important, pentru că uh, Totul este important și uh, trebuie să fim conștienți de asta. Apoi, cooperarea cu NATO, după cum spuneam, face multe eforturi. Chiar foarte recent ne-am întâlnit cu generalul NATO pentru comunicații uh, și telecomunicații și am discutat despre o inițiativă pentru 10.000 de luptători care sunt soldați pregătiți pentru a face față chestiunilor uh, de, de cibersecuritate. N-ar mai fi prea multe chestiuni din perspectiva militară de adăugat. Uh, noi trebuie să ne, ne dăm seama că nu vorbim doar de echipament de rețea, nu. Trebuie să fim gata cu toate lucrurile, acele lucruri care sunt conectate la internet, acel faimos internet al obiectelor, care sunt conectate și care pot fi utilizate în anumite scopuri. Deci acesta este cadrul care trebuie să fie clar stabilit tocmai pentru a evita uh, utilizări eronate. Uh, mulțumesc foarte mult, mulțumesc celor doi intervenienți pentru felul în care ne-au prezentat aceste informații și ne-au luminat. Poate pentru că pentru dumneavoastră de acum e obișnuință să veniți la comisia noastră sede, domnul Odănăiu, dar mi s-a părut totuși important să uh, vă invităm atât pe dumneavoastră cât și pe generalul Sabinski. chers collègues, je vous propose de... Stimați colegi, haideți să continuăm cu schimbul de opinii cu privire la situația legată de securitatea în Irak și misiunea Uniunii Europene. Îmi cer scuze, e puțin greu să vorbesc dacă e gălăgie, misiunea Uniunii Europene în Irak și îi, le, le urăm bun venit lui Stefano Toma, care e director pentru securitate și pace în SAE, și locotenentul general Vincenzo Coppola, care este comandantul operațiunilor civile. Le mulțumim că se află alături de noi în această după-amiază. Stimați colegi, cu toții am urmărit îndeaproape evenimentele recente care au avut loc în Irak și anume atacurile împotriva bazelor americane și apoi ceea ce s-a întâmplat la ambasada americană, apoi asasinatul generalului iranian Soleimani și riposta iraniană asupra țintelor americane de la Assad și de la Erbil. Se pare că Irakul a devenit acum câmpul de bătălie în acest nou episod din confruntarea din Orientul Mișlociu. Această confruntare uh, a trecut printr-o schimbare majoră odată cu creșterea tensiunilor între America și Iran, cu un important risc de escalarea tensiunilor în Irak. Vedem că Irakul este acum teatrul principal al operațiunilor. Consecințele sunt directe asupra capacităților de acțiune ale forțelor europene prezente în diferitele coaliții, cum ar fi în NATO, în coaliția împotriva statului islamic și de asemenea și în misiunea EUAM Irak. Apoi prezența trupelor străine pe teritoriul Irakului, pe care guvernul vrea să o îndepărteze acum. Toate acestea ne preocupă. Criza actuală este cea care poate să ducă la o slăbire a eforturilor făcute în lupta împotriva statului islamic în Irak și în Siria. Exista și ofensiva turcă împotriva curzilor în nordul și estul Siriei. Apoi, Există manifestații în Irak, există violență utilizată de forțele de securitate irakiene. Toate acestea ne fac să discutăm despre ce se întâmplă cu misiunea Uniunii Europene în acest stat. Înainte să dau cuvântul experților noștri, cărora le mulțumesc încă o dată că se află aici, vreau să îmi exprim un regret și o dorință. Regret faptul că nici noul, nici precedentul șef al EUAM-Irak nu se pot afla alături de noi astăzi și îmi doresc ca șefii de misiune și de operațiuni PSAC ai Uniunii Europene să poată să vină într-un mod regulat aici și să se întâlnească cu subcomisia noastră, pentru că vorbim de acest rol de control democratic pe acțiunile Uniunii Europene făcut acest, acest rol pe care îl are Parlamentul. Așa că aș dori să transmiteți acest mesaj mai departe. E în interesul colectiv al membrilor subcomisiei noastre să ne întâlnim cu șefii de misiune, de misiune ai Uniunii Europene în domeniul PSAC. Și voi începe dându-i cuvântul lui Stefano Tomat. Mulțumesc, vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru această ocazie. În prezentarea mea eu mă voi axa pe elementele importante pentru evaluarea strategică a misiunii. Ne gândeam la trecutul și viitorul cooperării și apoi domnul Coppola va prezenta în detalii misiunea de care se ocupă. Situația în Irak, cea pe care o constatăm acum, aceasta nu ne-a luat prin surprindere. Și înainte existau dificultăți, și înainte de evenimentele pe care ni le-ați prezentat. Am, avut, am văzut că au existat proteste la scară mare care au luat o turnură mai politică. Poate vă amintiți de demisionarea ministrului din uh, noiembrie 2019. Situația a fost una foarte complexă și există, bineînțeles, un impact și asupra misiunii noastre acolo. O misiune care a fost lansată în octombrie 2017 la solicitarea autorităților irachiene exista un interes de a se avansa în sectorul securității și era nevoie de consiliere strategică. Statele membre atunci au considerat că e o oportunitate să avem o asemenea prezență acolo, însă în mod clar situația s-a schimbat pe parcursul anului. Mai multe elemente au un impact asupra eforturilor noastre acolo. A fost nevoie de foarte mult timp până când s-a alcătuit noul guvern irachian În același timp, trebuie să recunoaștem faptul că mai există și alți actori în zonă, forțele de mobilizare populară, de exemplu, și acesta e un element complex. Misiunea noastră a avut de-a face cu această situație complexă din Irak. Sarcinile sunt dificile și pe partea autorităților irakiene. A trebuit să ne uh, pliem pe situația în desfășurare. Procesul acesta a fost complex, dar mai există și alte elemente ale misiunii, de exemplu colaborarea cu actorii internaționali. Analizând situația, ne gândeam și ce să facem acum pentru revizuirea strategică. Evaluarea noastră arată în felul următor. Întocmai acesta este momentul în care e și mai multă nevoie de prezența noastră. În primul rând, în acest an, misiunea a reușit să creeze o rețea, o rețea de relații, astfel încât Uniunea Europeană să devină un partener de bază. Avem o altă perspectivă acum în stat, astfel ne văd acum uh, omologii irachieni. Avem o poziție unică de interlocutor neutru și de încredere față de alți jucători. Iată, un element important în poziționarea noastră în această situație. Un element important. Considerăm că prezența EUAM e foarte importantă pentru stabilitate în stat. Suntem astfel vizibili suntem prezenți, avem această misiune de securitate în zonă și prin intermediul ei noi transmitem un mesaj foarte clar omologilor noștri de acolo privind angajamentele noastre. Concluzia la care am ajuns cu statele membre a fost că misiunea ei importantă trebuie menținută. Schimbările prin care trece Irakul, exogene în marea lor parte, Irakul e mai mult acum un loc în care uh, se desfășoară alte dinamici regionale. De aceea e importantă prezența noastră acolo, astfel încât să garantăm un nivel de stabilitate și pe viitor acolo. Și mă voi opri aici. Vă mulțumesc, doamnă le mulțumesc membrilor subcomisiei și tuturor europarlamentarilor. Permiteți-mi să încep. Bineînțeles, nu voi repeta lucrurile spuse deja de colegul meu în legătură cu uh, securitatea în Irak, după ce a fost asasinat gen- generalul uh, Soleiman. Noi continuăm să operăm acolo, chiar dacă mediul de securitate de acolo e foarte dificil. Există slăbiciuni interne în Irak, e nevoie de reconstrucție, de o refacere a instituțiilor statale, astfel încât să existe securitate pentru cetățeni. Acestea sunt eforturi pe termen lung, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru misiunea de consiliere pe care o are UE. Vreau să menționez un punct foarte interesant. Acum merită spus că într-o misiune, șeful de misiune numit în Irak și cu ambasadorul Irakului în Uniunea Europeană s-au întâlnit acum câteva zile. Ambasadorul a făcut o distinție clară între trupele străine care conform soluției parlamentare ar trebui să părăsească țara și misiunea de pace. Se face diferența între acestea două. Eu, între eu am și acestea. Eu am eu o misiune care se desfășoară sub auspiciile Uniunii Europene în domeniul PSAC, bineînțeles. Oferim consiliere strategică în Bagnat cu privire la punerea în aplicare a reformelor în securitatea civilă. De asemenea, evaluăm oportunitățile de sprijin în Irak la nivel regional și de provincie. Misiunea nu oferă echipament sau formare, cum se întâmplă în alte misiuni pe care le avem. Există o coordonare îndeaproape a eforturilor cu partenerii care sunt implicați în zonele de interes. Misiunea a fost stabilită în octombrie 2017. Este cea mai tânără misiune pe teren și se așteaptă ca această misiune EU Amirac să fie prezentă și în alte părți în, în următoarele luni. Prezența noastră a fost construită în acest sat într-o perioadă scurtă de timp, va fi crescută. Misiunea deja trece printr-o restructurare majoră de la 30 la 60 de membri de personal pe teren, așa că iată ne-am dublat capabilitățile. Până acum, misiunea a încercat să-și consolideze prezența ca partener cheie pentru omologii irachieni. Oferim consiliere irachienilor la diferite niveluri și la, în Ministerul de Interne și uh, consiliere de securitate națională pentru punerea în aplicare a strategiei de securitate irachiene. Misiunea s-a ocupat și de punerea în aplicare a strategiei de luptă împotriva terorismului, de, a la luptă împotriva criminalității organizate și terorismului. Oferim consiliere și în ceea ce privește colectarea de informații și în ceea ce privește resursele umane și gestionarea acestora. Misiunea a putut să organizeze și să înființeze, de fapt, o primă reuniune pentru uh, gestionarea integrată a frontierelor și Frontex. Iată că avansăm pe multe domenii de interes. Misiunea lucrează îndeaproape și în coordonare cu delegația UE, astfel încât să fie sprijinite eforturile UE și colaborăm, bineînțeles, și cu statele UE prezente în țară. Sprijinim reformele din societatea civilă și ne asigurăm că există o coerență în acțiunile UE. Obiectivele principale sau ce se întâmplă, ce în desfășurare pe teren. EUAM Irak sprijină procesele pe termen lung. Aș dori să subliniez niște reușite de ultimă oră. După ce forțele din Irak nu au putut să răspundă cum trebuie la protestele care au avut loc, EUAM a organizat un seminar în ceea ce privește o echilibrare a drepturilor omului în contextul protestelor. Am venit cu o perspectivă europeană, cum ar fi comandă, control, responsabilitate, proporționalitate. Uh, mai avem și eforturi în ceea ce privește o nouă lege polițienească în Irak. Platformele de societate civilă, reuniunile care au loc la Bagdad și la Erbil. Avem și asemenea reuniuni, există un dialog important între societățile între organizațiile societății civile din Irak, între minorități, diferitele grupuri care există. Misiunea a sprijinit uh, și eforturile Irakului pentru protejarea patrimoniului. Ca parte a acestei cooperări există aici și ONU și Interpolul. E important să fie identificate sursele de finanțare pentru organizațiile teroriste. Am reușit să facilităm această uh, legătură între gestionarea frontierelor în Irak și Frontex. Să trec acum la reformele în securitate în Irak. Aici provocările sunt foarte mari. Activitățile, misiunii și libertatea de mișcare au fost afectate de situația de acolo. Misiunea va trebui să ia măsurile de securitate potrivite. Voi spune câte ceva despre acestea într-un minut, ținând cont de faptul că totul se agravează acum pe teren. Și din perspectivă politică, demisionarea prim-ministrului irachian la sfârșitul lunii noiembrie a obligat misiunea să creeze noi relații bazate pe încredere și încredere reciprocă cu Ministerul de Interne și cu cei din domeniul securității. Omologii irachieni nu au fost foarte disponibili să discute cu consilierii EUAM pentru că au acele priorități urgente, așa că noi a trebuit să reușim totuși să ne oferim sprijinul pentru structurile locale și vom continua, vom continua să oferim consiliere pe aspecte cum ar fi drepturile omului și măsurile luate de poliție în protestele publice, promovăm dezvoltarea de responsabilitate mai, eficient, de, mai eficientă. Am uh, avut uh, acțiuni uh, sporite pentru a implica societatea civilă, încercând să punem accentul pe nevoile irachienilor și irachiencelor. Dar, bineînțeles, rămân probleme din cauza că situația e foarte fragmentată, forțele ISIS au proliferat și întotdeauna trebuie să ținem seama de sensibilitățile care există acolo, dar o vom face. Ce s-a întâmplat de la începutul ianuarie? Misiunea noastră are 20 de oameni desfășurați pe teren din 60, cei care nu erau atunci uh, în Irak din cauza vacanțelor, perioade de sfârșit de an, și-au amânat întoarcerea la locul misiunii la ordinul meu și odată ce eu mă voi duce în Irak și o să văd uh, cum arată situația și o să evaluez dacă este în regulă să aducem acolo personalul nostru, abia atunci le voi cere să se întoarcă. Majoritatea dintre ei probabil că vor uh, fi rugați să se întoarcă, dar voi cere sprijinul autorităților O vreme, misiunea noastră nu a avut uh, autorizația de a ieși din bază. De fapt, avem două baze în Irak, în două hoteluri, în fosta zonă verde și în zona roșie. Faptul că suntem amplasați în două locuri ne permite să mutăm personalul dintr-o parte în alta în funcție de riscurile de securitate fosta zonă verde este destul de aproape de ambasada SUA, zona roșie, dar acum misiunea noastră a primit autorizația de a se deplasa și în afara acestor două locuri, doar uh, pentru motive operaționale. Putem merge la centrul de operațiuni comun deținut de Ministerul de Interne. Este o clădire care a fost renovată de Ministerul de Interne, folosită de ei și unde putem merge și noi pentru a ține întâlniri uh, formări, eh, nu formări, consultanță. Deci, putem să ne coordonăm cu personalul Ministerului de Interne sau cu alte autorități naționale și internaționale prezente la fața locului. Pe ansamblu, situația este stabilă, noi nu am fost niciodată atacați până în acest moment, nu a existat niciun atac în apropierea sediilor noastre, cum spuneam, situația este stabilă, chiar dacă au loc proteste, ele nu ne afectează prezența pe teren. Dar asta și pentru că deplasările noastre sunt reduse. Eu luni mă duc acolo în vizită și sunt uh, convins că vom uh, revizui unele din măsurile pe care le-am luat. O să vedem ce putem face pe viitor. Nu cred că voi uh, aduce tot personalul acolo imediat, dar ne vom spori prezența cu siguranță. Pentru că vrem să ne creștem vizibilitatea și să oferim un sprijin ridicat autorităților locale. Vă mulțumesc, domnule în general. Trec la întrebări. Doamna Neumann de la Vers. Mulțumesc. Domnule Tomat, domnule Copăla, am câteva întrebări. Ați spus că personalul misiunii se ridică acum la 60. Asta de la ultima revizire a mandatului din urmă cu un an. Am văzut de atunci tendințe îngrijorătoare în Irak. Ați uh, spus uh, dumneavoastră însuvă că vă consultați, că depindeți de fapt de Ministerul de Interne. Uh, Vedem însă agenții de securitate, forțele din Irak care împușcă, trag în mii de oameni, mii de protestatari și-au pierdut viața și nu se sancționează niciun fel. Ce sens are, și asta e o întrebare deschisă, ce sens are să formăm poliția dacă sunt și alte uh, trupe armate, milițiile care sunt sprijinite de Iran, de pildă, și care um, distrug tot ce încercați dumneavoastră să faceți acolo. Într-adevăr, Uniunea Europeană este percepută ca un actor imparțial și care poate facilita dialogul dintre guvern și protestatari, însă uh, n-am văzut că ne-am prea implicat în sensul acesta, iar uh, atunci când a fost asasinat Soleimani, trupele americane au uh, văzut cum situația se volatilizează și uh, riscul la adresa lor a crescut foarte mult. Eu uh, nu vreau ca Irakul să se destrame, tocmai de aceea este foarte important să vă intensificați eforturile pentru reforma a securității civile. Dar uh, știind că mandatul pe care îl aveți acum este aproape de o revizuire, ce modificări credeți că trebuie să aducem la mandat pentru a vă da mai multe de făcut acolo pe teren și uh, credeți că dacă nu reușiți să faceți mai mult, de ce aveți nevoie de 60 de oameni? Domnul Galer de la PP. Mulțumesc. Și eu vreau să întreb ceva asemănător. Dată fiind fragmentarea societății din Irak, șiiți versus suniți, și dat fiind că orice reformă a sectorului de securitate trebuie făcută astfel încât populația în întregime să perceapă că forțele de securitate o apără, că aceste trupe sunt irachiene și nu străine. Dacă reprezentarea va fi, nu știu, 40% suniți, 60% șiiți, credeți că asta ar fi bine? Credeți că puteți să faceți ceva pentru a-i convinge să construiască un stat uh, care să fie astfel conceput încât um, trupele armate, uh, trupele de securitate și polițiștii să reflecte un raport egal de forțe? Ne-a spus că misiunea noastră nu a fost afectată, o veste bună, dar v-ați folosit de această ocazie pentru a cerceta un pic mai mult. Guvernul va da curs rezoluției Parlamentului sau nu? Iar uh, faptul că trupele americane se vor retrage ne afectează și pe noi și forțele noastre vor fi retrase? Care este starea care sunt ultimele informații? În ce privește pe curs, mă gândesc că acolo, la Erbil, este mai ușor să lucrați cu autoritățile, nu? Pentru că sunt uh, oameni pașnici în majoritate și nu au această problemă confruntării dintre cele două comunități religioase. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Trying to understand what's going on in Iraq. Am și eu câteva întrebări pentru că vreau să înțeleg ce se întâmplă în Irak. Cu cât situația este mai gravă în zonă, inclusiv în Siria, cu atât uh, se agravează presiunea la care sunt uh, supuși grecii și, de fapt, celelalte țări din UE. Din câte știu eu, Irakul este cel de-al doilea exportator de petrol din grupul țărilor OPEC. 5 milioane de barili pe zi, am citit. E o cantitate uriașă. Foarte mulți bani. Cum ne explicați faptul că irachienii sunt atât de săraci? Pentru că ar avea de unde să obțină foarte multe venituri. E vorba doar de corupția guvernului? Doar de lăcomia corporațiilor transfrontaliere, transnaționale? A doua întrebare, ce urmează să se întâmple în Irak? Există tensiuni între SUA și Iran, Protestele din ultimele luni, așa cum am citit astăzi în Financial Times, se răspândesc către Basra și ele vin din rândul societății, deoarece există o parte a societății din Irak care respinge sistemul politic și antagonismul dintre șiiți și suniți. Există vreo șansă ca aceste proteste care au fost uh, reprimate de către forțele guvernamentale, sute, poate chiar mii, au fost uciși. Există vreo șanse pentru aceste proteste? Și, în fine, ce se întâmplă cu prezența militară a Uniunii Europene? Înțeleg că trupele noastre au fost mutate în Cuveit ca să fie în siguranță. Puteți să ne dați mai multe informații? Mulțumesc, Chris Peters. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să le mulțumesc celor doi vorbitori pentru informații. Ieri am avut ocazia să ne consultăm cu domnul Stoltenberg de la NATO. Și o întrebare foarte interesantă a fost ce facem acum că președintele SUA a anunțat că NATO vrea să se implice mai mult în Orientul Mijlociu? Răspunsul domniei sale a fost nu pot să vă răspund, pentru că deocamdată suntem la nivel de discuții, dar există sigur posibilitatea ca NATO să facă mai multe decât până acum, nu doar în plan militar, ci și în alte planuri. Aveți informații în acest sens? Atunci, altă întrebare. Nu, ziceți că nu aveți astfel de informații. Dar atunci, care este opinia dumneavoastră? Da, chiar dacă nu aveți aceste informații, cum comentați? Și apoi, ce influență ar avea asta asupra prezenței Uniunii Europene? Deci dacă NATO s-ar implica mai mult acolo. Mulțumesc! Mulțumesc de la Identitate, Democrație, domnul Bent. General Coppola, vielen Dank. O întrebare pentru domnul general Coppola. Vă mulțumesc pentru informațiile scurte și interesante. Aș avea trei întrebări. În primul rând, confirmați faptul că misiunea acum e în mod stand-by? În al doilea rând, care sunt măsurile de securitate, dacă puteți vorbi despre ele? Ce fel de măsuri de securitate ați luat pentru personalul din Irak? ținând cont de situația existentă acum. Și în al treilea rând, țineți cont de diferențe în discuțiile pe care le aveți cu partenerii irachieni. Există o, alți, o ce fel de diferențiere se face între UE și SUA? Mulțumesc! Monsieur Papadakis. Domnul Papadakis. Thank you. I will speak in Greek. Mulțumesc, am să vorbesc elena. Irakul nu este singurul loc de unde putem trage învățăminte. Ar mai fi și Libia, ar mai fi și Siria, ar fi diverse alte zone ocupate, bombardate de ani de zile, unde au loc lupte intestine, lupte interne. și cei din NATO și cei de la Națiunile Unite pot trage învățăminte, pentru că problema cea mare este ce faci după ce s-au încheiat luptele. Asta e și problema Irakului. Și apoi, cine câștigă, cine beneficiază de pe urma acestor conflicte? pentru că forțele armate trebuie controlate după ce conflictul se încheie. Deci vreau să vă întreb cine controlează aceste forțe, cine trage sforile, cine controlează de fapt situația. Deci unde e centrul de greutate, vreau să știu, al acestui grup de forțe. Știm că armata are un rol important, dar și populația poate să aibă o voce. Mulțumesc! Merci. Uh, pour Renew Europe, um... Mulțumesc acum de la Renew Europe, UMAS. Well, thank you. Um, I guess one of the... the... Mulțumesc. Un lucru care s-a întâmplat în Irak și care ne afectează aici direct în UE, ne afectează securitatea, este ce face ISIS, ce fac celelalte organizații teroriste. Este ceva absolut evident și, din păcate, evenimentele de la începutul acestui an și lupta pentru a scoate ISIS-ul din Irak și din Siria va fi în mod clar afectată. De aceea vreau să vă întreb, cum vedeți uh, continuarea eforturilor de combatere a terorismului în Irak? Mă gândesc la prezența internațională și cea europeană. Care sunt, de fapt, daunele, pagubele produse de evenimentele de la începutul acestui an? Cât de tare au slăbit, de fapt, uh, eforturile noastre la nivel politic și strategic. Merci. Uh, Madame Schittedal, Schitedal, președinte. Doamna Schittedal, care este președinta delegației pentru relația cu Irak, este alături de noi. Doriți să luați cuvântul? Thank you very much and I, I must apologize. Mulțumesc foarte mult și îmi cer mii de scuze pentru că am întârziat. Am fost la Comisia pentru Ocupare unde a trebuit să prezint un raport. Uneori programul se suprapune în modul cel mai nefericit. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat, doamnă Loazo. Nu cred că am nevoie de căști, nu-i așa? Dacă vorbesc și nu ascult. Este evident că suntem într-un moment crucial. Și trec direct la obiect. Am vrut să spun astăzi în fața subcomisiei sede că vedem că rezoluția pe care a adoptat-o Parlamentul Irak este de fapt adoptată mai ales de către parlamentari șiiți. A cerut expulzarea trupelor străine din țară și este o rezoluție extrem de negativă. Toți partenerii internaționali care fac parte din coaliția condusă de SUA și care au luptat împotriva statului islamic sunt subminați. După cum știți, Suedia este una din acea țară care a trimis personal militar în Irak. Operațiunea suedeză presupune formarea și instruirea forțelor irachiene pentru a combate ISIS. Avem acolo 70 de oameni la fața locului. Baza unde sunt uh, staționați oamenii noștri la câteva zeci de kilometri de Bagdad a fost atacată de mai multe ori după execuția generalului Suleimani. Ministrul de resort uh, suedez a spus că nu gărzile revoluționare din Iran, ci alte grupuri ne-au atacat. Din păcate, cred că uh, Irakul va fi controlat tot mai mult de milițiile uh, iraniene și se va ajunge la noi confruntări de tipul celor care au apărut după formarea statului islamic și va fi o amenințare gravă la adresa suveranității Irakului. Totodată, misiunea Uniunii Europene pentru reforma securității civile în Irak a adus multe rezultate pozitive. Dacă condițiile pe teren nu devin excesiv de periculoase, UE și statele membre ar trebui să continue să ofere sprijin și asistență forțelor de securitate din Irak și guvernului de acolo. Doar atunci când uh, instituțiile de stat se pot consolida și stabiliza, când uh, vor putea preveni uh, conflictele, abia atunci țara va putea să facă o tranziție către o democrație de plină. Vreau să închei prin a spune că delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Irak, în asociere cu comisiile relevante, vor continua să monitorizeze cu maximă atenție situația de securitate din Irak și aștept cu interes să cooperăm cu această subcomisie. Îi invit pe colegi la reuniunea care se va ține pe 23 ianuarie pe tema situației din Irak, unde vom discuta cu um, mai multe părți interesate din Iran. Mulțumesc, domnule Tomac, Domnule general locotenent, aveți cuvântul. Okay. Merci and many thanks for the very... Mulțumesc, mulțumesc pentru diferitele întrebări uh, care mi-au fost adresate și uneori care depășesc cadrul actual de discuții, dar am să fac câteva observații, totuși. O întrebare se referea la percepția din partea opiniei publice referitor la EUAM și dacă e, este susținut, sprijinit de guvernul uh, irachian pentru a proteja cetățenii. Mai întâi, ar trebui să spunem că misiunea se face la nivel de consiliere strategică. Deci, ne dorim dezvoltarea conformități în materie de drepturi ale omului, să avem uh, politici și instituții pentru asta în Irak. În fond, viziunea noastră este ca prezența acestei misiuni la un nivel strategic în cadrul sectorului de securitate în Irak să fie un element care să ne permită să înțelegem ce se întâmplă Trebuie să ne asigurăm că există un nivel suficient de control. De ce nu suntem implicați? Ei bine, uh, mă gândesc că trebuie să avem oarecare prudență în răspunsul din partea, uh, uh, din partea părții irachiene. Altceva, s-a menționat capacitatea de a da de a obține rezultate în funcție de mandat, chiar dacă situația e un pic confuză și sunt amenințări. Revizuirea strategică pe care am prezentat-o se referă la acest lucru, în sensul că vrem să lucrăm pe subiecte care se află la un nivel strategic și care afectează capacitatea forțelor de securitate de a fi mai eficiente, spre exemplu, gestiunea frontierelor, au fost întrebări în acest sens. Lupta împotriva terorismului. Apoi au fost și măsuri, spre exemplu, despre o eventuală dezvoltare a elementelor de resurse umane și gestionarea lor. Care ar fi scopul? Păi, resursele umane sunt un element uh, principal, spre exemplu, în materie de luptă împotriva corupției sau pentru a identifica unde sunt slăbiciunile și cum pot fi rezolvate. Aș spune că celelalte elemente care au fost menționate de câțiva dintre dumneavoastră se refereau la problema accesului, care este impactul nostru uh, sau relația noastră cu Irakul. Accesul, v-am spus, în prezentare e limitat, dar în același timp asta ne și permite să ne concentrăm pe subiecte care sunt mai pertinente și vor fi mai pertinente pentru ei pe viitor. Am putea spune, spre exemplu, că uh, contracararea viol extremismului violent este un domeniu în care putem continua să conlucrăm și cu siguranță va exista un interes de colaborare cu noi. Asta s-a văzut și în cadrul revizuirii strategice. Erbil, ați menționat, e un alt aspect al uh, analizei noastre actuale. Va trebui să ne gândim la posibilitatea de a ne extinde birourile acolo, și să avem probabil mai, o prezență mai uh, acută local și să vedem care este și impactul pentru UE de a lucra în Bagdad și de a lucra cu autoritățile naționale. Dar, cu siguranță, aici avem o șansă, o oportunitate. NATO. Misiunea noastră conlucrează cu NATO, avem o coordonare cu misiunea NATO în Irak și este unul dintre acele elemente care este foarte important pentru că această cooperare se referă și la aspecte cum ar fi agenda, transparență, contabilitate, care sunt cu toatele elemente importante pentru a îmbunătăți capacitatea forțelor irachiene și pentru a mm, revizui felul în care funcționează. Și în final, două secunde, dacă îmi permiteți, pe un subiect menționat de colegul meu și anume protecția moștenirii culturale. Poate pare așa un detaliu fără importanță, dar să știți că ținem la asta. Misiunea este singur, prima misiune care are așa ceva în mandatul său, ceea ce reprezintă a doua sursă de finanțare a grupurilor teroriste, și anume aceste opere de artă. Apoi mai avem și o funcție de mediere. Un lucru interesant liderii sunt activi în Irak pe multe subiecte și toți sunt convinși că parte din cultura forțelor teritorii Babilonia și Siria reprezintă o, o, o moștenire culturală care unește, nu dezbină. Deci e un exemplu al felului în care uh, operăm. Pe un subiect pare, pare parte de detaliu și minor, putem avea totuși o convergență de opinii. Mulțumesc! Thank you. Thank you, Stefano, and totally... Mulțumesc. Da, sunt absolut de acord cu cele spuse de Stefano. Nici o îndoială în acest sens. Acum aș vrea să fiu un pic mai uh, țintit pe întrebările ce mi-au fost adresate încă de la bun început. O misiune de 60 de oameni. Dacă ea poate să modifice în mod uh, dramatic situația din Irak. Nu! Nu, nici azi, nici mâine, nici o... pe viitor. Asta e adevărat. Dar suntem de față. Suntem acolo. Ne transmitem mesajul. Încercăm să transmite mesajul către managementul de vârf. Și a, asta pentru că avem un mandat. Mandatul este să consiliem la nivel strategic, într-o țară în care porțele polițienești sunt uh, sub forma unor 600 de mii de oameni, dar dacă îi întrebi, păi unde sunt, cine sunt, nu se știe. Nu se știe, pentru că nu există că control și capacități de gestiune a resurselor umane. Dar SUA, ei ă, instaurează un proiect, un fel de bază de date, un sistem complex, în fine, pentru resursele umane și gestiunea acestora. Ideea fiind să plătească pentru sistem deocamdată dar uh, irachienii din, deocamdată nu sunt în măsură să gestioneze. Deci e complex. Noi am încercat împreună cu SUA și să avem o abordare bilaterală, ceva, o colaborare SUA-UE. E un proiect pe care încercăm să-l uh, punem la oaltă împreună. Capacități tehnice SUA care să corespundă cu nevoile poliției. Apoi NATO. Avem coordonare cu NATO și avem coordonare și cu coaliția, avem, ne coordonăm cu toată lumea așa cum facem ori de câte ori mergem undeva și avem o prezență UE. Noi discutăm cu toată lumea. Asta nu înseamnă că și toată lumea se coordonează cu noi, dar asta e altă mâncare de pește. Noi vom schimba lucrurile mâine pe mâine? Nu, mâine pe mâine nu, însă trebuie să insistăm și trebuie să fim de față. Am fost 30 deci, la început, acum suntem 60, poate că vom reuși să obținem personal suplimentar și pe măsură ce statele membre vor înțelege ce se întâmplă în Irak și uh, de ce trebuie să fim prezenți în Irak. Tocmai de aceea avem această revizuire strategică. Ne adaptăm treptat situației, evident. Am fost foarte angajați pe acele probleme uh, legate, spre exemplu, de demonstrații. Apoi, problemele din ianuarie în mod fizic a trebuit să nu mai discutăm și să ne întâlnim cu ei. Acum, având în vedere prezența redusă pe teren, am reînceput aceste discuții. Întrebarea mea este, ca și responsabil, ar trebui să cer celor 60, care de fapt sunt 40, să se întoarcă înapoi în Irak? Aș putea. Dar înainte de asta aș prefer să mă duc eu acolo și să văd și să discut și să văd cum arată misiunea Uh, pentru că, până la urmă, eu la final rămân la Bruxelles, ei sunt la fața locului. Deci, uh, trebuie să fim acolo. Nu avem altă soluție. Am început acum 2 ani, probabil la început aveam un mandat nu prea ambițios, foarte bine. Mandatul a fost revizuit, am sporit prezența și cu siguranță vom continua pe această cale de gândire deocamdată și cine știe, la un moment dat vom avea mai multe resurse, un mandat mai extins dar acestea sunt lucruri ce trebuie să fie analizate în timp. Faptul că deja am vizitat colțurile întregii țări și alte regiuni, deci am încercat să discutăm cu diferiții comandați de poliție locali, acum trebuie să începem de undeva, ideea fiind să începem cu Erbil și să vedem cum și când anume vom fi în măsură să instaurăm Erbil și abia atunci vom vedea, așa cum facem de obicei și în alte misiuni, spre exemplu cu Ucraina, da, în Ucraina, spre exemplu, avem patru centre diferite, locații diferite. Deci e clar că e un proces care evoluează treptat. Dar vrem să avem o abordare proactivă, felul în care mm, descriem sau înțelegem noi mandatul ne oferă întotdeauna posibilitatea să ne adaptăm situației și să ne concentrăm nu pe foarte multele resurse pe care le avem, să, în acel, dar să le concentrăm în acele domenii în care chiar putem obține un rezultat. Dacă plecăm de la ideea că nu putem obține ceva într-un domeniu oarecare, cum ar fi lupta împotriva terorismului, atunci încercăm să ne concentrăm pe altceva unde poate printr-un concurs de circunstanțe putem obține rezultate mai concrete. Dar vă asigur că facem tot ce ne stă în putință. Să, haideți să fim și serioși, și să cinstiți. Aveam 60 de oameni la uh, fața locului. 60, care constituie întreaga misiune, cu sprijin logistic, comunicații, la oaltă, IT, uh, cu toții la oaltă, reprezintă 60 de oameni. Atât. Acesta e totalul misiunii. O întrebare din sală fără microfon. Nu vă pot răspunde la această întrebare. Sau, de fapt, da, vă pot răspunde. Întrebarea e care e mandatul? Care e nivelul de ambiție al Uniunii Europene în Irak? Ce vrem să realizăm? Și plecând de la asta, atunci eu vă pot spune dacă ne trebuie 6, 60, 600, 6000 de oameni acolo. Da, stați un pic, Irakul nu e o țară mititică, așa că trebuie să ne gândim la asta. Dacă ce anume ne dorim noi în Bagdad și dacă mâine extindem mandatul și dacă ne angajăm mai mult și avem prezență și vizibilitate mai mare, logic că e nevoie de resurse suplimentare. Statele membre deja fac un efort ca urmare a recomandării revizuirii strategice, vom continua acest proces și vom vedea cum va evolua. Acum, să nu vă așteptați la nimic uh, revoluționar și spectaculos mâine pe mâine. Uh, rezultate spectaculoase comparativ cu mandatul. Dar să fiți siguri că nu suntem acolo și stăm cu brațele încrucișate. Asta nu. Continuăm să lucrăm și facem tot ce putem cu resursele disponibile și, evident, în situația actuală, așa cum e ea la nivel de securitate. Gândiți-vă că n-am avut un minister de interne timp de un an de zile. Ori Ministerul de Interne este omologul nostru principal și acum avem un ministru care vine din rândul poliției. Deci uh, ar trebui și cred că trebuie înțelege exact ce anume facem noi acolo. My question was an answer. I, I, I wanted to know... Întrebarea mea era că vreau să știu dacă face parte din misiunea dumneavoastră să ajutați aceste forțe de securitate să devină un fel de factor de integrare pentru cele două uh, populații, suniți și șiți. Uh, pentru că aceasta a fost un pic așa istoria acestei țări, o dezbinare a acestor grupuri, dorința fiind acum să fie integrate într-o singură forță de poliție. Face parte din mandat, face parte din filozofia dumneavoastră. Și la o adică, să zicem, dacă la o adică vor construi doar o forță de poliție uh, șiită, ce se va întâmpla? Cum e situația? Cum anume se aleg persoanele ce sunt apoi angajate de minister? Asta acum nu vă pot spune. Dar instaurarea, construirea unei forțe polițienești solide, dacă acest lucru este un factor de unitate, da, răspunsul e da. Dacă e nevoie de o abordare de sus în jos sau invers, asta încă mai trebuie discutat. Putem noi să impunem asta așa de la vârf? Nu putem noi să gestionăm împreună cu autoritățile locale care lucrează în Bagdad și nu numai, ci și în afară. Să-i aducem cu toții la oaltă, să discuți aceleași chestiuni operative, nu politice, operative, să încerce să găsească soluții comune în rândul profesioniștilor care vor trebui să gestioneze securitatea în diferitele zone ale țării și astfel să construim o comunitate de forțe polițienești care peste 20, 30, 40 de ani sau poate peste 2 ani, cine știe, nu știm, să aibă un efect puternic în materie de unitate. Eu cred că da. Da, putem face acest lucru. Dar, așa cum am spus mai devreme, eu am experiența din Bosnia. Bosnia e clar, e diferit. Dar stați așa, la urma urmei, tot ac- și acolo aveam trei grupuri uh, etnice majore și aveam 15 forțe polițienești diferite. Acum, eu nu spun că situația în Irak e mai rea decât cea din Bosnia, chiar dacă, bun, în materie de securitate în Bosnia lucrurile stăteau altfel. Dar schimbările pe care am fost în măsură să le introducem au fost posibile pentru că am încercat să încerc, mai întâi să uh, venim cu o abordare de sus în jos, n-a funcționat și apoi când am luat-o invers, am obținut rezultate. Perfecte? Nu. Bune? Da. Putem aborda, avea o, o strategie asemănătoare într-o perioadă de timp mai îndelungată într-o țară atât de mare precum Irakul? Putem măcar încerca. Doamna Neumann. Doamna Neumann, Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră și cred că din răspuns, întrebările mele una n-a primit răspuns, cea referitoare la dialog. Știu că nu e neapărat negru pe alb în mandat, dar uh, dumneavoastră aveți colaborare și cu delegația UE și asta ar trebui să aibă un impact, nu, asupra Ministerului. Uh, cum, se, cum va evolua situația? Ce se va întâmpla cu aceste proteste? Cum veți conlucra cu poliția? Care este punctul noastră de vedere și care este poziția UE? După cum am spus deja în prezentare, misiunile noastre, implicarea cu societatea civilă, cre- este, uh, sporește pe zi ce trece și e din ce în ce mai comprizătoare. Și prin acest dialog, evident, vom încerca să cooptăm și alți actori în materie de situație de securitate. Și acum, întrebarea e dacă putem să discutăm cu cei care demonstrează ca atare? Nu. Asta ar fi o problemă mare pentru noi. Dar putem să discutăm și o facem de altfel cu toate celelalte prezențe ale societății civile ca să transmitem un mesaj sau ca să ne transmită ei un mesaj. Asta da, putem face. Adică asta făceam. Acum ne aflăm într-o situație care ne mm, limitează, ne reține, ne jenează în prezența noastră la fața locului. Dar situația e destul de stabilă, așa că, după părerea mea, într-un răstimp, de, răstimp destul de scurt, vom fi în măsură să re- avem din nou o prezență extinsă a misiunii la fața locului și atunci, evident, să implementăm mandatul și anume să uh, organizăm acest dialog. Bun, mulțumesc tuturor oratorilor noștri celor doi. Cred că v-ați dat seama cât de interesați sunt membrii acestei subcomisii față de toate aspectele prezenței UE în Irak și mai ales față de situația de acolo, prezența europeană cu diferite comandamente. Vă mulțumesc ambilor pentru răspunsuri. Știu că, bun, aveți constrângeri, având în vedere regulile oficiale de a nu lua cuvântul decât pe competențele dumneavoastră uh, clar definite, dar uh, în aceste constrângeri puteți găsi o marjă de manevră și atunci, în rândul membrilor subcomisiei noastre sede, veți putea avea un sprijin încântat și foarte puternic. Mulțumesc! un Stimați colegi, cred că cu toții suntem de acord în această subcomisie că cei care întârzie nu trebuie să îi pedepsească pe cei care au sosit la timp. E adevărat și pentru parlamentari și pentru toată lumea. Invitata noastră are o mică întârziere, dar ne-a anunțat de acest fapt, așa că eu propun să și începem acum cu această parte din programul nostru care are de-a face cu aniversarea de 10 ani de PSAC. Domnul Christopher Mayer este alături de noi astăzi de la King's College din Londra. Și tot printre noi se mai află și experți la nivel înalt. Îl avem pe domnul Pierre Vimont, fost ambasador al Franței, fost secretar general al SAE și acum senior fellow la Carnegie Europe. Doamna Toci, cum vă spuneam, întârzie va veni mai târziu și îl avem pe Brooke Stigner, jurnalist și analist la săptămânalul Jane's Defense Weekly. Domnul Christoph Mayer ne va prezenta patru scurte studii astăzi pe care le-am solicitat și ne va spune despre ce s-a întâmplat la nivel recent în domeniul securității și apărării comune și ne va spune câte ceva de pe, despre perspectivele de viitor. Aceste studii le-ați primit, sper, fiecare dintre dumneavoastră. Prezentarea va duce la discuții interesante pe subiectele legate de PSAC, cum ar fi misiuni și operațiuni, capacitățile de apărare, baza tehnologică și industrială în apărare în Uniunea Europeană, cadrul instituțional în Uniunea Europeană în materie de apărare. Întâi va interveni domnul Christopher Mayer, după care Poate vom avea și o scurtă rundă de întrebări, după care îi voi da cuvântul și lui Brooke Stigner. Acum are cuvântul domnul Mayer. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru invitații și că mi-ați oferit această ocazie să vă prezint munca noastră aici. Provocarea mea e să prezint în 15 minute cam 45 de pagini de documente, un document pe care eu și cu colegul meu, Herbert Jones, care a venit aici să mă ajute cu o parte dintre întrebări, ne-am ocupat de acestea și Sofia Beșafhofer se află alături de noi. Va Trebuie să aleg foarte bine ce să vă spun astăzi. Mă voi axa pe provocările transversale și pe ceea ce consider eu că e cel mai important în fiecare dintre domeniile politice și sper că vom avea o discuție foarte bună după aceea. Probabil că ar trebui să mai menționez pe scurt și faptul că eu mă, mă voi axa mai mult pe zonele problematice și mai puțin pe a lăuda rezultatele obținute. Așa că îmi cer scuze pentru acest fapt. Din introducere trebuie să fie clar că psacul a bătut o cale lungă de la lansare, mai dacă ne gândim la primele zile ale ISDP în 2000, până în 2006, atunci când au fost lansate primele operațiuni militare. Apoi tratatul de la Lisabona a părut să încetinească puțin tot ceea ce ținea de PSAC în ultimii ani. Abia, în ultim, abia, abia acum, în ultima vreme, am văzut că se folosesc dispozițiile tratatului din Lisabona din nou. Sper că documentele pe care vi le-am prezentat vin cu o doză de realism și astfel încât așteptările să fie mai bine aliniate în ceea ce privește PSAC-ul. Sper că documentele noastre vă vor ajuta astfel încât să vedeți care sunt inițiativele, reformele actuale și că acestea într-adevăr trebuie să funcționeze și că nu e o abordare de, de sus în jos. Care sunt acțiunile PSAC? Operațiuni militare, operațiuni civile, uh, Cred că e corect să spunem că misiunile civile și operațiunile civile sunt cele care și-au îndeplinit obiectivele restrânse. O parte dintre operațiuni, cum ar fi UNAF Somalia, ne arată faptul că există un stil distinctiv al UE în cadrul PSAC. Se îndeplinesc mai multe obiective în același timp. Obiectivul um, care ține de ajutor umanitar, apoi protecția alimentelor, interesele strategice care au de-a face cu rutele maritime care să fie menținute pentru transportul UE, și apoi și un obiectiv mai extins de politică externă, și anume cauzele pirateriei, instabilitatea care există în cordul, cornul Africii. În același timp, este de asemenea clar faptul că au existat probleme foarte mari cu, mari cu acțiunile PSAC. O primă problemă ar fi că uh, Câteodată, la început, se pare să existe un interes strategic foarte mare, dar nu există suficientă voință politică ca Uniunea Europeană să acționeze. Am putut constata acest fapt în Libia în, în, Libia în 2011, în Congo în 2008, când UE nu a lansat operațiuni și nu a folosit activele pe care le-ar fi putut folosi. Uh, o a doua problemă e legată de timp, timpul de la decizie până la lansare și procesul de generare a resurselor. Și aici au fost provocări majore în termen de timp, timpul de care e nevoie câteodată, astfel încât să se ajungă la conferințe și resursele să fie cele de care e nevoie. Citeam o cifră, cam 80% din resurse în general au fost atinse pentru misiunile PSAC. Nu e o cifră foarte mare. În documentul nostru vorbim și despre soluții, cum putem aborda o parte din aceste probleme, îmbunătățiri care se pot face în capacități, să fie îmbunătățiră planificarea, Facilitatea Europeană pentru Pace, toate acestea pot fi utilizate. Pentru mine, un domeniu cheie în care e nevoie de progresie în crearea unei culturi strategice, mai ales în domeniul militar. Aici am avut mai puține misiuni față de domeniul civil. Știu că se trag învățăminte în personalul militar, UE, ca de PSAC, dar trebuie să se facă mult mai multe, astfel încât să existe o convergență în utilizare și în legătură cu amenințările amenințările de securitate și cum să fie abordate. Cred că important este să se facă o evaluare situațională, să existe previziuni pentru viitor. Aceste elemente sunt foarte importante. E nevoie de o evaluare comună cu privire la natura amenințării. Cred că aici Uniunea Europeană poate să facă mult mai multe, să-și utilizeze mai bine resursele existente. Delegațiile consider că nu sunt suficient utilizate. Și apoi mă gândesc și la ce am putea să facem astfel astfel încât să îmbunătățim cooperarea de schimb de informații între statele membre. Am avut o sugestii de la oameni care ne vorbeau despre cooperarea aprofundată care putea fi utilizată astfel încât statele membre să fie mai active și să-și pună comun informațiile între statele membre care doresc să o facă cât despre instituții. Tratatul de la Lisabona a venit cu noi oportunități, PESCO este o asemenea oportunitate care e importantă pentru a intensifica cooperarea și o aprofunda, însă fragmentarea și competiția între partea civilă și militară, între ceea ce e supranațional, interguvernamental, între sisteme, toate acestea reprezintă încă o problemă pentru cadrul instituțional. Răspunsurile pot să fie diferite la, aceste, la această problemă. Un răspuns ar fi să ne gândim la forme de luare a deciziilor mai flexibile în grupuri mai mici de state membre și nu comun pentru întreaga Uniune Europeană. Bineînțeles, fac parte din PESCO, dar și din inițiative mici, de exemplu, inițiativele de intervenție sau ideea pentru un Consiliu de Securitate European. Un beneficiu ar fi, bineînțeles, faptul că am putea să avem legături cu Regatul Unit și după Brexit, pentru că ar fi o structură mai neoficială. Alte idei țin de extinderea votului prin majoritate calificată în domeniile mai puțin sensibile. Comisia ne vorbea de sancțiuni și misiuni civile. Un alt instrument, un alt, o altă cale la care nu ne-am gândit ar fi să utilizăm o clauză astfel încât să se poată lua decizii mai multe prin majoritate, când există unanimitate cu privire la obiectivul strategic. Problema cheie e tensiunea existentă între, pe de o parte, faptul că am avea un proces de luare a deciziilor mai rapid și, pe de altă parte, să nu fie tăiat din sprijin și securitate și din legitimitatea Uniunii Europene în totalitatea sa, dacă trecem spre asemenea aranjamente flexibile în care sunt implicate cele mai mari state membre. Cât despre capacități. Există probleme cu capacitățile, însă cred că problema care persistă e faptul că deși există o strategie globală, deși există un plan de implementare pe apărare, în continuare nu există o claritate suficientă cu privire la nivelul de ambiție al Uniunii și ce înseamnă acesta pentru prioritățile legate de capacități în statele membre. Când citim strategia globală a UE, vedem că ambiția este destul de crescută și am putea vorbi de capacități pe spectru de plin, pe capacități foarte multe. Însă nu este foarte clar ce își dorește Uniunea, un fel de autonomie strategică față de SUA. Dacă ne-am dorit să ajungem așa, la așa ceva, implicațiile ar fi unele foarte mari. Dacă dorim să progresăm mult, atunci trebuie să cheltuim mai mult, însă cred că trebuie să ne gândim mai mult și la raționalizare, cooperare pe apărare comună între grupuri de state membre. Cred că acesta ar fi un domeniu foarte important, astfel încât să putem să progresăm și cu capacitățile. Cred că ar fi de asemenea util, cum a cerut și Parlamentul European, să ne gândim la a elimina vidurile existente între strategia globală și o carte albă a securității europene, să vedem exact care este abordarea strategică pe apărare europeană. Unele state membre vorbeau despre un, o busolă strategică. Voi trece la baza industrială în apărare. Uniunea Europeană nu câștigă cât ar trebui în urma cheltuielilor pe care le face în apărare. Întotdeauna se face o comparație cu SUA, unde există un nivel mai mare de cheltuieli care generează mult mai multe capacități. Intervin chestiuni legate de dublare. Uniunea Europeană are 20 de avioane de luptă, SUA 6, UE 17 nave, SUA 1. Există tot felul de astfel de comparații care se fac, diferitele sisteme. Uh, care există în Uniunea Europeană și care duc la risipă. Așa că e o nevoie de o economie de scară. Trebuie să fie sprijinită interoperabilitatea, astfel am putea să avem o bază industrială europeană mai solidă. Fondul European de Apărare e de asemenea foarte important în uh, crearea de capacități. Trebuie să ne întrebăm dacă cheltuielile actuale sunt suficiente pentru a schimba ceva. Cred că reies niște întrebări din documentul elaborat de noi, dacă acești bani într-adevăr vor duce la schimbări. Cred că provocarea care persistă e următoarea. Dacă ne dorim într-adevăr să existe toate acestea, va fi nevoie de schimbări în politicile de apărare naționale în Uniunea Europeană. Mă gândesc la preferințele naționale în achizițiile în apărare. Cred că acestea sunt importante și articolele din tratate relevante. 80% din cheltuielile în apărare sunt naționale. Iată, aceasta rămâne o provocare majoră. And perhaps the, uh, the, the, the last point. Și poate un ultim punct în legătură cu accesul părților terțe la fond, la fondul de apărare și cum pot fi implicate companiile din Regatul Unit sau SUA, dacă pot fi implicate sau nu. Iată o altă problemă legată de inițiativele în domeniu. În concluzie, ca să avem un sac mult mai eficient, trebuie să ținem cont de aspirațiile exprimate de Consiliu, însă va fi nevoie de timp. Va fi nevoie de o schimbare culturală la diferite niveluri și va fi nevoie de convergență în raționamentele naționale legate de apărare. Nu e suficient ca ceea ce se hotărăscă la Bruxelles să uh, meargă apoi mai departe. Trebuie neapărat implicați actorii naționali. Vor fi și provocări pe termen lung, dar și provocări pe termen scurt. Atunci când am redactat revizuirea privind operațiunile PSAC, mă gândeam dacă nu cumva rezolvăm problemele de ieri și nu suntem suficient de atenți la provocările care ne așteaptă în viitor. Într-o anumită măsură, operațiunile PSAC au fost selective și, într-un fel, a fost foarte bine. Nu a existat un eșec major, însă, dacă ar fi avut Uniunea de-a face, de, de-a face cu un scenariu Mogadishu, Srebrenica, când ar fi existat un risc foarte mare de escalare, dacă ar fi existat foarte multă rezistență, un război, poate atunci s-ar fi activat o clauză de asistență reciprocă. Ar fi putut, Uniunea ar fi putut PSAC să intervină, ar fi existat voință politică pentru a acționa în asemenea situații. Trebuie să ne gândim și la noi scenarii, la noi amenințări de care trebuie să ținem cont. În trecut am gândit optimist în Uniunea Europeană, nu doar în ceea ce privește apărarea, ci și în alte domenii ale politicii și de aceea cred că e foarte important să avem previziuni strategice pentru apărare pentru următorii 10 ani. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și acum haideți să trecem la o primă serie de întrebări. Începem cu Hana Neumann pentru verzi. Mulțumesc! Am o întrebare, dar s-ar putea să răspundeți ceilalți care s-au ocupat de analiză am putut să constatăm o scădere în complexitate și dimensiune în misiunile PSAC în ultimii ani. Mă gândesc la Artemis sau misiunea din Macedonia. În comparație cu ceea ce facem acum, avem doar câteva misiuni de formare, ca să fiu sinceră. În același timp, vedem că există un număr crescut de conflicte în vecinătatea noastră și putem să constatăm că organizăm conferințe, avem capacități, personal, statele membre spun să noi să rezolvăm orice conflict, că nu există alt răspuns. Dar care e problema? De ce stau lucrurile așa? Și încă ceva. Ne vorbeați de Sebrenița, Parugia și vedem ce s-a, există asemenea situații de genocid, însă iată că nu știm ce să facem cu ele. Mulțumim și acum din partea PP Mihail Galer. Mulțumesc, voi vorbi în limba germană acum. Vă mulțumesc pentru informațiile oferite. În parte sunt de acord cu descrierea dumneavoastră. Experiența mea de la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona e că, da, primii cinci ani nu au fost chiar așa, dar apoi Vladimir ne-a ajutat a fost un factor declanșator și am putut să vedem că și în vecinătatea noastră se pot întâmpla lucruri care au consecințe directe asupra noastră. Observația mea are de-a face cu un aspect pe care l-ați menționat, intelligence sharing, uh, informațiile, nu va putea să existe un proces oficializat, ne vorbeați de cooperare aprofundată, totul poate să funcționeze la nivel voluntar, însă pentru așa ceva tot ar fi nevoie de o platformă la Bruxelles. Trebuie să existe un loc, să știe toată lumea unde poate să se întâlnească, unde poate să vină să spună când are ceva de împărtășit sau când dorește să contribuie cu ceva. Dezbaterea legată de votul majoritar trebuie să fie purtată și apoi cele legate de sancțiuni, acțiuni, dacă se ajunge la așa ceva. Sunt de acord cu toate acestea. O altă variantă ar fi și o abținere constructivă, să spună, da, bine, ne abținem, nu vrem să participăm, dar nu îi blocăm nici pe ceilalți sau nu le blocăm accesul la resurse la resursele UE. Cât despre nivelul de ambiție, dacă ne-am orienta pe analiza legată de securitate pentru nivelul de ambiție, atunci ar trebui să putem veni cu răspunsuri corespunzătoare. Capacitățile, aici cred că trebuie să existe acele full spectrum capabilities. Ne vorbeați despre autonomia strategică ca termen cheie, mai ales în cadrul NATO, nu e ceva prea bine văzut, însă ați fi de acord că ceea ce se întâmplă în Libia acum ar fi de fapt un exemplu clasic în care noi ar trebui să ne asigurăm că dacă uh, facem ceva în Libia, putem să avem acces la resursele NATO, dar să fim conștienți de faptul că un veto din partea lui Erdogan ar bloca totul. Dacă ar avea o altă poziție decât UE, atunci cu un veto ar putea să blocheze tot. Așa mă gândesc eu la această autonomie strategică, să avem ceea de ce avem nevoie în domeniu. Cam atât despre acest subiect. Am mai uitat câte ceva, poate mai avem și o a doua rundă. Mulțumesc! Merci, Monsieur Basescu. Domnul Basescu. I'll continue the subject. Voi continua cu subiectul uh, evocat de domnul Galer. Mie unul mi este extrem de neclar ce înseamnă autonomia strategică. Eu sunt un fost șef de stat un stat care este membru NATO și membru UE. Și întotdeauna toate resursele au fost la dispoziția NATO. Niciodată nu am creat resurse militare pentru a le pune la dispoziția Uniunii Europene. Consider că majoritatea celor 22 state de membre UE care sunt și membre NATO au aceeași abordare. Nu văd să existe o altă abordare în alte țări. În condițiile acestea, cât de autonomi putem să fim, dat fiind că majoritatea dintre noi suntem și membri NATO? Pentru că dacă ne jucăm cu resursele, la un moment dat putem foarte bine să decredibilizăm NATO și să înlăturăm capacitățile militare din sistemul de planificare al NATO. De aceea, cred că trebuie să clarificăm acest concept mai devreme sau mai târziu. Pe de altă parte, sunt complet de acord. Trebuie să avem votul cu majoritate calificată. Pentru că altfel eu am experiență la consiliile europene când știu bine că din cauza două sau trei țări nu s-au luat decizii importante. De aceea trebuie să introducem votul cu majoritate și uitându-ne la realitățile strategice din zilele noastre, cred că am putea să constituim resurse separate care să fie pregătite pentru intervențiile UE, pentru că altfel, dacă nu reușim să facem aceste intervenții la momentul potrivit, în momentul cel mai oportun, relevanța noastră va scădea în mod continuu. Nu vom mai fi relevanți uh, ca actor global. De aceea nu e suficient să fim campioni în economie. În momentele acestea e clar că principalii jucători au și o economie puternică și capacități militare puternice gata de acțiune. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Chris Peters. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule Maier. Sunt de acord cu antevorbitorul. Așa este. Autonomia strategică a Uniunii este o noțiune foarte interesantă. Sunt de acord că atunci când interesele NATO și interesele Uniunii Europene nu coincid, noi trebuie să putem să trecem la acțiune, să o facem în mod autonom și pe viitor cred că vom avea multe astfel de ocazii. Sunt de acord cu toate cele pe care ni le-ați spus. În ce mă privește, Prima întrebare se pune, bineînțeles, în legătură cu ce ne-a spus președintele Comisiei Europene. A spus că dorește să aibă o comisie geopolitică. Această comisie, dacă este una geopolitică, ce înseamnă exact asta? Care este viziunea Comisiei Europene, a Consiliului, cu privire la rolul nostru geopolitic în lume? când ar trebui să intervenim, cu ce capacități și așa mai departe. Dar prima întrebare este, de fapt, care este viziunea noastră geopolitică? Ce va face Europa în viitor? Am înțeles, valorile sunt clare, dar avem nevoie de mai mult conținut. Dacă tot ne pomeniți de strategia geopolitică, care e conținutul ei? Mulțumesc, o să-i cer acum domnului profesor Maier să răspundă. Vă dați seama că dacă ați fi fost deputat european și ar fi trebuit să comentați un raport cu privire la PSAC, într-un minut și jumătate ați fost și mai frustrat. Așa se întâmplă în comisia, sub comisia noastră sede. Vă rog așadar să răspundeți și apoi uh, imediat o să dăm cuvântul celorlalți invitați, încurajându-i uh, să își țină prezentarea și eventual să dea răspunsuri la intervențiile din sală. Înțeleg că domnul Galer vrea să ia din nou cuvântul. Vă rog să țineți minte comentariul uh, sau întrebarea, o să vă dau cuvântul un pic mai încolo. Mulțumesc! Thank you very much for, for the, the question. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări și observații. Am să răspund foarte pe scurt. Întâi îl iau pe domnul Băsescu. Poate o să grupez astfel uh, cu celelalte întrebări și o să-i dau cuvântul și lui Ben Jones, care este în spate și care este mai uh, priceput decât mine în materie de autonomie strategică. E bine, uh, misiunile PSAC sunt extrem de complexe și s-au întâmplat niște lucruri. În primul rând, Uniunea Europeană s-a lăsat distrasă în plan politic după criza financiară a redus bugetul de apărare și asta a afectat capacitățile, dar au fost și tensiuni politice o vreme care s-au manifestat în interiorul Uniunii Europene. A fost o lipsă de leadership, practic. Ar trebui, bineînțeles, să spunem că experiența din Libia a fost uh, extrem de dezamăgitoare, mai ales germanii s-au comportat într-un mod care ca să spun așa, ne-a cam uh, micșorat entuziasmul legat de PSAC. Evident, este și o problemă de capacitate. Nu pot să desfășor prea multe misiuni uh, în același timp, dar cred că criza pe care o are de înfruntat acum Uniunea Europeană la granițele sale este de o asemenea intensitate, de un asemenea risc, încât uh, Uniunea Europeană a fost prudentă. Hai să folosesc acest cuvânt. A fost prea prudentă ca să se implice. Și astfel, cred că îi răspund și domnului Peters, dacă chiar vrem să avem un rol geopolitic în Libia și în Siria sau în relația cu Rusia, ei bine, trebuie să înfruntăm uh, provocări de un uh, tip complet diferit și nu știu dacă suntem pregătiți nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere al capacităților să ne ridicăm la înălțimea acestor provocări. Dar acum cred că suntem într-un moment în care uh, există o disponibilitate de a lua măcar în considerare o misiune în Libia. În ce privește schimbul de informații operative, vreau să clarific că cooperarea avansată nu înseamnă neapărat acest schimb de informații cu caracter obligatoriu poate să rămână cu caracter voluntar, dar e nevoie de o înțelegere comună. Avem uh, nevoie de cel puțin 9 state membre pentru așa ceva. Deci, uh, este un schimb de informații pe o altă bază, dar care are nevoie de infrastructura adecvată, pentru că schimbul trebuie să se facă în mod securizat. Problema asta încă n-am rezolvat-o. Aș vrea să-i dau cuvântul lui Ben, dacă e voie, ca să uh, ne explice ce înseamnă autonomia strategică. Da, vă rog. Da, mersi, Cristof, că mi-ai lăsat mie partea ușoară. Uh, Cred că depinde foarte mult ce înțelegem prin uh, adjectivul strategic, când vorbim de autonomie strategică. Cred că nimeni din UE nu crede că putem să ne dezvoltăm procesul decizional și capacitățile astfel încât să fim complet autonomi în materie de apărare. Nu cred că ne putem gândi că ajungem până acolo. Și atunci, ce mai înseamnă autonomia strategică? Avem un astfel de exemplu de acțiune aproape autonomă din partea SUA, anume campania din Libia, care a fost uh, condusă inițial de Franța și Marea Britanie. Chiar și acea operațiune a fost extrem de dificilă pentru Franța și Regatul Unit, pentru că n-ar fi putut fără un sprijin considerabil din partea SUA. Deci, dacă vorbim uh, la modul abstract despre autonomia strategică, uh, ar fi util, poate, pentru noi toți uh, să venim cu câteva exemple uh, ca să um, ne definitivăm, să ne stabilim nivelul de ambiție, precum cel din Libia, cel din Siria, să recunoaștem că autonomia strategică poate să însemne multe lucruri pentru mulți oameni. Mulțumesc! Eu urez acum bun venit doamnei Natalie Toci, și o să-i dăm cuvântul pentru această a doua parte a dezbaterii. Dar înainte de domnia sa, îi dau cuvântul domnului Pierre Vimon. Da, mulțumesc, doamna președinte. Eu nu vreau să vă ocup uh, prea mult din timp, pentru că mai sunt și alți vorbitori care sunt aici și cu siguranță multe întrebări care rămân depus. pus. Uh, dar aș vrea să revin la subiectul ridicat acum câteva clipe, complexitatea cu care avem de-a face astăzi, complexitatea care ne dă senzația pe care o am și eu că la momentul de față avem tot mai multe instrumente, tot mai multe idei de cooperare în cadrul PSAC, însă atunci când avem de-a față cu o criză majoră, așa cum avem astăzi, Europa pare să nu reușească să se descurce, nu poate să dea o reacție eficientă. Cred că ne găsim într-un moment uh, foarte interesant, de dreptul crucial, pentru că dacă ne uităm la evenimentele ce se desfășoară în aceste momente în Golf, în Libia, în Sahel, vedem că e o nevoie tot mai mare de prezență europeană acolo. Ministrii încearcă să se mobilizeze, dar simțim și o ezitare, rezerve destul de mari, o reticență din partea statelor membre, din partea unora. Altele sunt, bineînțeles, mai uh, pline de energie și astfel situația în care ne aflăm face că nu știm exact cum să conectăm diversele elemente pe care le avem. E impresionant că de la adoptarea strategiei globale a UE și îi mulțumesc lui Natalie pentru că se află aici, cu siguranță ne va prezenta această strategie. De la adoptarea ei, PSAC a primit un nou imbold. În 2013, Consiliul European a discutat uh, PSAC în 5 minute. A rezolvat în 5 minute, printr-o dezbatere scurtă. Sigur, mai aveau și multe alte lucruri pe ordinea de zi, dar ideea este că nu prea au acordat atenție acestui domeniu. Și apoi, așa cum ați spus unii dintre dum- dumneavoastră, a apărut criza din Ucraina, referendumul Brexit, invazia americană și, dintr-o dată, toți șefii de state și de guverne uh, au uh, admis că PSAC este totuși o chestiune foarte relevantă pe care să o discutăm. A apărut Fondul European de Apărare, a apărut PESCO, a apărut CARD și multe alte lucruri, uh, Facilitatea Europeană pentru Pace și altele. Și totuși, în ciuda tuturor uh, lucrurilor care se întâmplă și sunt destule, încă avem impresia că atunci când apare o criză, o urgență, și când ar trebui să facem față priorităților momentului, suntem tot așa cum eram în urmă cu câțiva ani, la fel de nepregătiți. Ce vreau să spun e ceva foarte simplu, de fapt. Ne confruntăm cu multe probleme majore pentru care în acest moment nu avem un răspuns. Prima, suveranitatea. Profesorul Meyer a prezentat uh, studii foarte bune. Sunt unele state membre care doresc să își păstreze suveranitatea în acest domeniu, altele, în schimb, sunt gata să o partajeze. Întrebarea este unde ar trebui să fie limita deocamdată limita este destul de neclară, de aceea e și greu să venim cu o soluție. Ce mi se pare interesant este că multe din uh, crizele de până acum au ceva în comun. În operațiunile maritime din Golf am reușit să intervenim la Consiliul de Afaceri Externe pe care l-a prezidat uh, Federica Mogherini ultima dată când s-a decis că statele membre pot să lanseze acțiuni individuale și pot să-și asume rolul de leading nation în operațiunile maritime, făcând schimb de informații și partajându-și responsabilitățile cu cei care binevoiesc să o facă. Deci PSAC a devenit mai flexibilă. Avem și uh, inițiativa de intervenție franceză, avem operațiunile din Sahel, care sunt în curs, unde țările care gândesc la fel sunt invitate să participe. Cu alte cuvinte, uh, dintre cele 28, 27 de state membre începând de mâine, poimine, sunt multe care sunt uh, gata să recunoască faptul că această problemă a suveranității nu se poate rezolva pe cale ușoară, dar fac altceva în schimb. A doua problemă, mi se pare, identitatea cu care încă ne luptăm. Cu alte cuvinte, ce ne propunem prin aceste noi competențe date către PSAC? Dacă ne uităm la sarcinile de la Petersberg, vedem că uh, sunt uh, preluate în um, tratatul de la Lisabona și una dintre cele mai uh, importante este menținerea păcii. Și mă uit cât de lent, cât de mult ne-am luat să preluăm celelalte sarcini în zona mediterană, unde a trebuit să dăm uh, consultanță, consiliere, să acordăm asistență umanitară. Dacă e să intrăm în miez, întrebarea este dacă suntem gata să punem piciorul pe teren. Ei, când vine momentul adevărului, statele membre încep să ezite, să șovăie și nu știu dacă asta ar trebui să fie o responsabilitate asumată de Uniunea Europeană. A treia problemă e strategia politico-militară. În strategia globală a UE era clar că accentul se pune în totalitate pe prioritățile de securitate și de apărare. Acestea au uh, fost transpuse în, în toate instrumentele pe care acum le avem la dispoziție, dar nu avem nimic prevăzut pentru operațiunile, pentru expediții, ca să le numesc așa. Uh, expedițiile pe care Uniunea Europeană le-ar putea lansa pentru a reacționa în calitate de actor global major. Deci revin acum la autonomia strategică în caz de criză, când nici americanii, nici NATO, nici ONU nu sunt uh, dispuse să intervină. Dar interesele europene sunt afectate și atunci întrebarea legitimă este oare nu ar trebui Uniunea Europeană să intervină? Cam asta de fapt se întâmplă acum în Golf, în Libia și în Sahel, Acolo este clar că administrația americană nu este interesată să intervină. ONU, în mod uh, tradițional, reacționează foarte lent, dar alți actori nu stau uh, cu mâinile în sân. Gândiți-vă doar la partenerii din golf, actorii din golf. Europa simte că trebuie să fie prezentă, dar nu știe exact cum. pentru că, de fapt, încă nu ne-am definit sarcinile pe care să ni le asumăm. În această strategie politică militară nu am stabilit exact care să fie nivelul de ambiție, noile obiective emblematice pe care să ni le asumăm. În continuare, nu știm clar ce rol, ce responsabilități să ne autoimpunem. Mă gândesc la partenerii noștri, la unul special ne-au cerut în mod repetat să venim cu un răspuns. Gândindu-mă doar la problema punerii forțelor în comun în cadrul ONU, care durează foarte mult. ONU, în mod repetat, ne-a cerut să îi ajutăm să completăm forțele necesare. În momentul în care vine rezoluția de la Consiliul de Securitate al ONU, care dă undă verde operațiunii de menținere a păcii, în momentul în care ONU decide să desfășoare această misiune, iată, atunci avem oportunitatea de a interveni și de a arăta că suntem un actor relevant. Iată întrebări la care trebuie să ne gândim. Libia poate fi un exemplu foarte bun. Dacă reușim să impunem un armistițiu care să fie uh, aprobat și de către Consiliul de Securitate al ONU, cine va monitoriza, cine va controla situația pe teren, cine poate să intervine rapid dacă e nevoie. Ei, această întrebare este pentru Uniunea Europeană, pentru că um, e momentul sau poate să-și asume o responsabilitate mare acolo. Și în fine, uh, cred că de fapt la asta se reduce toată intervenția mea, trăim momentul, momente extrem de interesante pentru că sunt vremuri în care putem acționa. Europa trebuie să hotărască în sfârșit dacă vrea să devină un actor geopolitic sau nu, așa cum au spus unii dintre dumneavoastră. Acum este momentul să decidem dacă vrem sau nu. Pentru că cred eu, și aici o să mă opresc, doamna președinte, și îmi cer scuze că m-am lungit atâta, eu cred că în ultimii șase, șapte ani de când am uh, adoptat acea strategie globală a Uniunii Europene, am dat nenumărate comunicate, am uh, publicat uh, foarte multe revizuiri anuale, multe documente, dar fără niciun fel de legătură între ele, fără a face nimic efectiv pe teren până la urmă, nicio acțiune, nicio operațiune utilă care să aplice cu adevărat această strategie politico-militară de care vorbim. Da, vorbim despre acea busolă strategică, dar uh, semnele sunt că va dura foarte mult până când să ajungem la o gândire comună. Și avem o ocazie extraordinară, o criză în desfășurare pe teren, o confruntare care s-ar putea să ne forțeze să acționăm mult mai repede decât uh, ne închipuim. Unii dintre voi ați uh, menționat faptul că primele operațiuni ale Uniunii Europene au fost mai ușor de înțeles. Păi, tocmai asta a spus și în altul reprezentant. Haideți să mergem pe teren și apoi să teoretizăm ceea ce facem. Deci întâi să facem și apoi să teoretizăm. În Macedonia, în uh, Republica Congo am avut misiunea Artemis, Atlanta. Acelea au fost operațiuni în care uh, ne-am desfășurat forțele fără a mai sta să ne gândim la PESCO, la CAR, la nu știu ce. A trebuit să reacționăm rapid la o solicitare internațională. Și eu cred că, tot așa, într-o oarecare măsură, ar trebui să procedăm la fel și de acum înainte să avem o astfel de gândire, eventual să o mai actualizăm, dar trebuie să o avem pentru a ține cont de complexitatea evenimentelor. E nevoie de o astfel de abordare astăzi și îmi cer scuze că m-am lungit atât. Deloc, domnule ambasador, vă mulțumim foarte mult. Îi dau acum cuvântul uneia dintre persoanele care au gândit această strategie globală, doamna Toci. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că pot liniștită să plec din sală pentru că aveam de gând să spun exact același lucruri pe care le-a spus Pierre. Totuși, uh, pot să adaug o perspectivă diferită. Într-adevăr, sunt de acord că ultimii 3-4 ani uh, au adus o intensificare a activităților în materie de securitate și apărare și uh, cu ce am ales cu multe alte acronime, multe activități în cadrul instituțional al UE, altele în afara acestui cadru, totuși pe continent european, Cred că procesul de reflexie ar trebui să înceapă de la întrebarea de ce. De ce s-au întâmplat acestea? De ce după un deceniu de PSAC, un deceniu în care PSAC de fapt și-a cam pierdut din elan după ce a avut un debut strălucit, a existat acest declin și um, recent uh, activitatea sa uh, și-a revenit. Cred că explicația stă în uh, trei motive. Primul, evident, faptul că am fost dezbinați, faptul că am fost scuturați la un moment dat și ne-am dat seama că nu mai trăim într-o lume minunată, Ucraina, Siria, Yemen, Libia, o listă întreagă de crize și știm că nu doar nivelul de nesiguranță a crescut, ci și percepția nesiguranței în rândul cetățenilor europeni, la fel de important. Al doilea motiv, poate mai important decât primul, o întrebare care este mereu de actualitate, care este rolul SUA în acest peisaj? Această întrebare se pune tot mai uh, intens după alegerea lui Donald Trump, dar se punea de fapt și înainte. Și mi se pare foarte important să subliniem că vorbim aici despre o tendință sistemică a rolului SUA în lume. Este un semn de întrebare tot mai pregnant. Oare SUA va mai asigura securitatea Uniunii Europene? Poate că în următorii 3, 4, 5 ani, da, dar o va mai face și peste 30 de ani? este nevoie de foarte mult timp pentru a pune pe picioare o capacitate proprie. Deși aceasta e doar o întrebare și nu o certitudine, uh, vă dați seama că a creat uh, tensiune în rândul europenilor. Al treilea motiv, care are de-a face și cu percepția și cu realitatea, referendumul din Marea Britanie, Brexitul. Și a apărut uh, percepția că Regatul Unit vrea să se rupă de Uniunea Europeană, asta în timpul uh, conservatorilor, în timpul lui David Cameron. Acum a apărut uh, senzația că dacă am luat piciorul de pe pedală, putem să reluăm acest proces. Deci, din toate aceste motive, s-au adoptat o serie de inițiative, instrumente și eu nu o să neg, bineînțeles, importanța lor. Însă, o să spun că, deși toate acestea sunt bune și frumoase, în mod clar nu sunt suficiente. Ceea ce am constatat este că elanul pe care l-am văzut în ultimii patru ani începe din nou să slăbească, treptat. Și ne dăm seama că dacă apare o criză, suntem foarte prost echipați să-i facem față și poate nici nu vrem. Primele două motive pe care le-am menționat nu o să dispară. Vor continua să ne bântuie și să devină o parte tot mai mare a realității noastre. Așa că dați-mi voie să subliniez două lucruri pe care nu ar trebui să le facem și trei lucruri pe care ar trebui să le facem de acum înainte. În primul rând, ce n-ar trebui să facem, n-ar trebui să mai elaborăm un alt document important. Pare puțin straniu, poate, venind din partea mea, dar eu cred cu tărie că nu avem nevoie de încă un document. Bineînțeles, întotdeauna merită să avem uh, tratate, cărți albe și busol, busole strategice. Sigur, putem face lucruri interesante cu ele, dar, credeți-mă, durează foarte mult până când le adoptăm și dat fiind că în multe privințe instituțiile UE și mai cu seamă Consiliul este mai degrabă masculin decât feminin, în sensul că nu poate face două lucruri deodată, nu se poate concentra. Dacă ne investim toată energia către elaborarea unor documente extrem de complexe și ne batem capul pentru a găsi o percepție comună a amenințării, Vă spun eu, domnilor și domnilor, nu o să se întâmple. Ar fi mult mai înțeles să ne concentrăm pe alte probleme și o să vă spun imediat care sunt acestea. Al doilea lucru pe care ar trebui să îl evităm, deci să nu-l facem, să nu cheltuim atât de mult timp în găsirea unui acord comun, acord comun cu privire la autonomia strategică. Poate autonomie nu e cuvântul potrivit, să alegem cuvântul suveranitate – nu! Sunt lucruri pe care le facem noi de obicei, poate că ar trebui să le facem în uh, politicile noastre, dar nu asta ar trebui să fie esența, nu asta ar trebui să fie calea pe care mergem. Și atunci, unde ar trebui să mergem? Pe ce cale? Asta cred că stă la baza discuției noastre. Să venim cu o definiție pe care să o agreze și SUA pentru că formularea autonomie strategică a apărut în 2014. Atunci am făcut vâlvă, am venit cu o strategie și a fost o, o expresie acceptată. Acum a redevenit controversată. De ce? Pentru că administrației Trump nu îi place, pur și simplu. Dar, să fim sinceri, administrația Trump uh, nu are niciun sentiment față de autonomia strategică, nu îi pasă nici cât negru sub unghie. Fondul European de Apărare însă va fi folosit pentru a plăti industria europeană de apărare. De fapt, asta îl șochează pe Trump. Nu că redefinim noi conceptul de autonomie strategică, ci ne cheltuim banii la noi acasă. Deci, astea sunt lucrurile pe care n-ar fi trebuit să le facem. Trei lucruri pe care să le facem și cu asta închei. 1 coerență. Au existat uh, și mai există tot felul de acronime lungi, uh, um, dintre care mult, unele se aplică unora și nu altora și a generat foarte multă confuzie. Cum se îmbină toate aceste elemente unele cu altele? Și cum ne asigurăm că ce există la nivel politic și strategic funcționează și la nivel industrial, la nivelul capacităților. Deci e important ca ceea ce se adoptă să se poată și pune în aplicare în mod coerent. Și mai ales în ce privește dezvoltarea capacităților în paralel cu dezvoltarea capacităților NATO, cu procesul de planificare. De ce e important acest lucru? Pentru că multe din capacitățile, poate nu toate, dar multe dintre capacitățile care vor fi dezvoltate, vor avea scop de descurajare. NATO este o organizație care va continua să aibă rol de descurajare pe viitor. Și atunci se pune problema coerenței interne între diversele instrumente și politici și instituții pe care le avem și coerența externă uh, în special cu NATO. Al doilea lucru, poate și mai important, pe care trebuie să-l facem, banii. Dacă după toate declarațiile bombastice pe care le facem, după ce trâmbințăm că cheltuim 30 de miliarde pentru Fondul European de Apărare, 6 miliarde și jumătate pentru uh, mobilitate, și uh, ne ciorovăim uh, într-un, uh, într-o negociere pentru CFM, devenim ridicoli. Dacă vorbim despre apărare, dacă vorbim despre autonomie strategică, dacă facem astfel de declarații, apoi să alocăm și resurse bugetare pe măsura acestor declarații. Și ultimul lucru, și aici sunt 100% de acord cu Pierre, operațiunile. Mi-a plăcut foarte mult uh, ce ai spus. Trebuie să teoretizăm acțiunile după ce aceste acțiuni au loc și nu să punem întâi teoria și apoi practica. Există cel puțin două cazuri cheie, două instanțe în care trebuie să facem acest lucru. Trebuie să ne gândim mult mai serios la Irak. Eu personal cred că problema prezenței Statelor Unite în Irak nu este de genul când, ci dacă. Statele Unite se vor retrage și personal cred că ar fi o idee îngrozitoare ca NATO să se implice în Irak și asta din mai multe motive, dintre care poate cel mai important este faptul că NATO are un bagaj uh, foarte mare în Orientul Mijlociu. NATO poate să facă lucruri minunate în Europa, nu la fel în Orientul Mijlociu. Nu are aceeași reputație. Însă, irachienii au nevoie de ajutor și îl cer. Și irachienilor le place de europeni. Noi avem acolo o misiune civilă și cred că ar trebui să trimitem acolo și o misiune pentru instruire militară. Acum, Libia este chiar uh, alături. Chiar dacă trimitem instructori militari, dacă o facem în contextul unei țări precum Iran, trebuie să asigurăm și protecția acelor uh, instructori. Mai este o întrebare, cred, închisă cu da sau nu. Dacă Uniunea Europeană este sau nu dispusă să facă asta, cred că ar trebui să fie. Și astfel fac legătura cu Libia. Ar trebui să avem o misiune de instruire UE în preună cu o coaliție de forțe internaționale sau multinaționale. Ar fi un mod în care putem să înființăm acolo un grup european de contact care să funcționeze într-un cadru instituțional clar. Și, poate și mai important decât uh, cazul Irakului, deși și Irakul este extrem de important, pentru că există riscul unei resurgențe, unei um, reveniri a ISIS. Dar și mai important este cazul Libiei, din motivele pe care Pierre le cita. Putem noi să ne văităm și să țipăm cât vrem, dar SUA nu se va implica în Libia. Au spus asta extrem de clar pe canale diplomatice, uh, pe toate căile, de fapt, um, au manifestat zero interes pentru Libia. E un fapt pe care trebuie să-l acceptăm. Dacă SUA nu se implică, noi nu ne implicăm, atunci știm clar cine se va implica, deja se întâmplă, iar cine se întâmplă nu o face ca să ne apere nouă interesele. Deci vrem să jucăm un rol și dacă răspunsul este da, cel mai bun loc de a începe să-l jucăm este Libia. Și ăsta este un, un, un caz în care avem un mediu extrem, extrem de nesigur. Uniunea Europeană și-ar putea asuma un rol, poate împreună cu alți parteneri. Dar eu cred că, de fapt, să inventăm și alte documente și alte acronime nu ne-ar ajuta, ci ne-ar dăuna. Asta e concluzia. En nouveau... Mulțumesc, dau acum cuvântul lui Brooke Snickner și evident poate va fi frustrat, dar am să-l rog să intervină maxim 10 minute în așa fel încât să mai putem avea apoi și întrebări și răspunsuri domnul Băsescu, avem nevoie de un a dialog. Nu vroiam, nu vroiam să avem cinci prezentări uh, sub formă de conferință. Tocmai de aceea vom avea ultima intervenție și apoi întrebări și răspunsuri. Okay, fine. Um, Well, thank you for inviting me. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. E, sunt neob- surprins, de obicei stau în spate, în sală, dar am să mă străduiesc. Ceea ce vreau să spun, m-am uitat la cele patru documente și poate că ar fi trebuit să mă refer la câteva aspecte care așa parcă m-au surprins și să răspund și la câteva din lucrurile spuse de oratori. Vreau să vă spun că sunt mai degrabă pesimist. Aș vrea să fiu optimist, dar, mă rog, sunt pesimist în ceea ce privește ambițiile și scopul uh, PSAC. Apoi abordarea. Asta poate va răspunde la câteva dintre întrebările deputaților. Da, știm că eu sunt fraze pe care, care plac foarte mult unii Europene, sună bine, dar Au fost rare cazuri în care am avut într-adevăr o abordare integrată care să dă rezultate, cu excepția probabil a Balcanilor pentru că misiunile nu sunt unele de combat, de luptă, uh, deci nu afruntăm situații uh, dificile, apoi depinde de abordare economică, dezvoltare și așa mai departe și depinde de zonă, zonă de război sau nu. Uh, spre exemplu, s-a vorbit despre Burkina Faso. De aceea credem noi că ar trebui să fim poate un pic mai modest cât de realistă poate fi această abordare sau dacă nu, măcar să recunoaștem că, bun, uneori abordarea aceea e doar așa, pasabilă și că asta face un european și o face pentru că sună frumos. Spre exemplu, dacă am putea să facem doar instruire de luptă împotriva terorismului, pe păi așa, așa, așa să o numim, de, mis, misiune de instruire și nu că face parte dintr-o abordare integrată și așa mai departe, pentru că nu e ceva realist. Trebuie să fii uh, pașnic ca să se întâmple așa ceva. Apoi, în al doilea rând, cadrul instituțional, documentul aferent. Uh, da, întrebări și răspunsuri. E adevărat că trebuie să existe oarecare presiune din partea deputaților pentru față de Consiliu. Deci, de multe ori s-a spus că nu se poate obține acest lucru pentru că nu avem poziții convergente, ce pozițiile naționale sunt divergente și asta nu o să se întâmple uh, cât de curând. Deci, acest ciclu vicios, cerc vicios, trebuie să fie spart. Acum, uh, întrebarea este dacă se va aplica acest lucru la Consiliu, uh, dacă am avea un fel de pre-Consiliu de Securitate în care să se ia anumite decizii, oricum o să trebuiască să fie apoi ă, andosate de către Consiliu. Așa că o să fie așa un fel de dute, vino și nu o să fie nimic eficient. Și în final, pe documentul DTAB și uh, colegii s-au referit la asta, da, sunt de acord cu îngrijorările ce au fost exprimate. Acum, întrebarea e câți bani aveți pentru Fondul European de Apărare? Acum, eu nu știu dacă asta, cu suma pe care o avem, o să schimbe prea mare lucru, pe, din motivul că nimeni în Europa nu vrea să piardă. Toată lumea vrea să utilizeze sintagma aceea tare drăgălajă win-win, situații în care toată lumea are de câștigat. Dar ce înseamnă asta? Înseamnă că niciun stat membru nu-și dorește să piardă și vrea să câștige o cotă parte din sectorul de apărare în Europa. Deci, dacă vă uitați la oficial ce spun, conferințe uh, și de se tot spune asta de multă vreme, trebuie să avem schimbări, trebuie nevoie de sprijin, avem nevoie de strategie, dar nu, dar lucrurile până la urmă tot nu se schimbă. Așa, și în final, abordarea cea autonomă, strategică, strategia autonomă. Uh, ce e asta? Asta înseamnă că Europa ar putea să se apere independent, uh, ceea ce nu se poate. Așa că sunt de acord cu ceea ce au spus uh, oratorii precedenți ar trebui să avem o versiune diferită, poate mai mică, eu știu, niște corpuri de intervenție sau de gestiunea crizelor. Dar chiar și în versiunea aceea noua nu avem acest lucru și nu o să avem până când nu o să fie niște schimbări majore de poziții și uh, de atitudine în capitale în Europa. De ce? Pentru că acele decizii presupun uh, o, un o lanț de comandă uh, puternic unificat aici la Bruxelles, fără întrebări sau semne de întrebare în ceea ce privește finanțarea acestor misiuni și e nevoie de luarea unor decizii strategice rapide, acum la, cu un vot cu majoritate calificată, care încă nu există. Deci, și mai e încă ceva, opinia publică, dorința de a trimite soldați care poate vor muri Uh, în, în luptă. Da, nu poți avea misiuni militare fără să admiți acest lucru on, onest opiniei publice. Deci, uh, asta e situația și ceea ce induce în eroare, eu sunt belgean, spre exemplu, este că se dă impresia că construim ceva strategic, autonom, dar de fapt nu despre asta e vorba. Acum poate Natalia o să vină cu o altă frază, o altă sintagmă frumoasă, dar e un concept frumos, dar mă gândesc că până la urmă e nevoie de altceva ceva care să poată fi implementat, pentru că ce avem deocamdată nu e deloc acea strategie autonomă de care avem cu disperare nevoie. Așa că, bun, poate eu o voce discordantă, dar asta am avut de spus. Bien, merci. Um, je vais donc passer... Mulțumesc. Și acum am să dau cuvântul celor care au dorit să intervină. Mai întâi, doamna Neumann. Uh, uh, uh. Intervenție din sală fără microfon. Da, o să vă dau cuvântul imediat. Imediat. Da, da, da, da, o să aveți cuvântul. Merci, madame euh, la présidente. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste dezbateri care ne inspiră și care sunt foarte vivace, cu voci poate contradictorii, dar de asta avem nevoie, pentru că se pare că ambițiile sunt mari, dar nu prea funcționează, așa că e bine să putem explora și alte linii de gândire. Aș dori să mă refer la două aspecte. Mai întâi, relația care există între statele membre și Uniunea Europeană pe acest subiect. Pentru că observăm că există concepte diferite în diferite țări. În Libia, cel puțin până acum două săptămâni, aveam statele membre care mergeau în direcții diferite și Uniunea Europeană nu avea niciun rol. Apoi am avut un concept foarte interesant care poate n-ar fi rău să fie explorat în cadrul PSAC și anume mandat pentru un stat membru care e cel mai bine plasat, indiferent de motive, să avanseze și să fie susținut de ceilalți 27. Uh, gândiți-vă la Brexit uh, când se vorbește despre reprezentanți uh, a Regatului Unit care vorbesc în numele Uniunii Europene pe anumite subiecte. Acum, ideea este că e nevoie de un mandat și să nu se facă nimic altceva în afară de mandat, pentru că și asta are un efect dăunător. Putem avea o misiune UE mică și apoi contribuții mari din partea statelor membre în alte coaliții sau la NATO care se derulează în paralele și de multe ori uh, am văzut-o și în Mali și în alte părți, de fapt desfac munca, destramă munca făcută de Uniunea Europeană. Și atunci nu se mai știe cine, cu numele cui vorbește și cu ce mandat. Uh, am discutat cu reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe din Arabia uh, Saudită, el și mi-a spus că noi până la urmă preferăm uh, uh, convorbiri bilaterale. Păi cine a, cine a creat această harababură? Apoi bugetul UE, când ați spus că uh, când a spus că bugetul trebuie să fie la înălțime. Acum trebuie să vedem dacă uh, reușim să spunem în adevărul uh, față de sub, resursele pe care statele membre le pot pune la oaltă. E altceva să ceri Uniunii Europene bani în plus pentru că uh, statele membre nu vor să cedeze oarecare parte din suveranitate. Mie mi se pare așa că e o amăgeală. Aș mai dori să mai pun încă o întrebare pentru că nu știm exact dacă într-adevăr UE este nedoritoare sau prost echipată uh, pentru a face lucrurile pe care misiunile vor să le facă. Oare credeți că e o lipsă de dorință sau o lipsă de echipament? Pentru că asta e o întrebare cheie. Dacă vrem să aflăm ce vom, va trebui să facem pe viitor ca să și facem ceva. Mulțumesc pentru că nu mai avem niciun alt coordonator din partea grupurilor politice care să solicite să intervină. Îi dau cuvântul domnului Galer. Mulțumesc foarte mult, ar fi atât de multe de spus. Domnul tot ce mai întâi. Da, sunt de acord cu dumneavoastră când spuneți că această administrație nu dorește să înțeleagă ce țintim noi în ceea ce privește eforturile noastre de apărare, ori în timp ce administrația precedentă înțelesese acest lucru. Da, folosim banii noștri pentru propria noastră industrie, ceea ce lor nu le convine, e revol- e o revol- e... sunt revoltați. Uh, Apoi, ideea că nu trebuie să avem documente mari în plus care să fie produse, virgulă, dar care să nu fi trecut prin grupul de lucru de la Consiliu și ca o consecință a acestui fapt, din păcate, să nu fie însușit documentul ca de statele membre, adică strategia să fi fost strategia lor. Deci ă, asta s-a făcut și s-a făcut greșit în momentul în care ne-am tot laudat și ne-am bătut pe umăr că, bun, ce document frumos. Pe substanță sunt de acord. Dar, din păcate, până la urmă, statele membre nu și-au însușit-o. Și tocmai de aceea, acum trebuie să definim nivelul nostru de ambiție, iar pentru asta să vedem ce capabilități avem și ce dezvoltarea acestora e posibilă. Și pentru asta e nevoie de o carte albă pe securitate și apărare. Și asta a cerut Parlamentul European de foarte multă vreme. Să vedem cum putem să uh, convingem statele membre să-și dezvolte propriile lor capabilități. Apoi, o altă întrebare. Mă întreb dacă dumneavoastră sunteți de acord cu ideea mea, și anume că multe din deciziile politice care au fost luate, și mi-aduc aminte de Consiliul European uh, în 2013, cuvintele principale erau chestiuni de apărare și au fost lucruri care au fost hotărâte atunci. Adică siguranța aprovizionării. Era așa un fel de chestie uh, secretoasă și mă întreb de ce a trebuit să punem noi prima linie bugetară pentru apărare. A fost așa un mic proiect și apoi au mai urmat și altele. Au decurs din el. Așa că mă întreb. Autonomia aceasta strategică, bun, trebuie să fie definită. De ce? Pentru că ar trebui să apară într-o legislație, este într-o legislație europeană, pe Fondul European de Apărare, așa că trebuie definită. Și trebuie să o definim în așa fel încât să spunem că suntem în măsură să și acționăm dacă, știu eu, uh, apelarea la alte resurse precum NATO n-ar fi posibil. Și un veto ne blochează pentru a utiliza facilitățile NATO și vreau să fac ceva eu în Libia și să nu se las pe turci sau pe ruși să fac asta. Pentru că nu cred că ei reprezintă interesele noastre. Noi avem mai multe interese comune cu uh, acești oameni decât să stăm deoparte și să rămânem în urmă și să ne uităm ce fac rușii și alții uh, acolo. Și încă o, o întrebare Uniunea Europeană a Apărării. E o misiune a domnului Borel acum. Credeți că o să primim un răspuns pozitiv? Uh, uh, știți că s-a spus că vor să aibă rezultate concrete în primele 100 de zile ale noi comisii. Acum, pe substanță, nu știu, Uniunea Europeană a Apărării, uh, la ce nivel ne putem defini ambițiile pentru a avea o definiție cât mai bună? Monsieur Basescu. Mulțumesc. Și acum, domnul Băsescu. Thank you. Thanks God. Mulțumesc. Slavă Domnului! Slavă, domnule, azi am auzit ce înseamnă autonomia aceea strategică. Adică nu înseamnă nimic. Încă nu avem. Nu avem încă un conținut pentru această expresie. Și în fond nici nu putem să o avem. De ce? Pur și simplu pentru că nu suntem în măsură să fim autonomi în momentul de față și probabil nu vom fi nici pentru o lungă perioadă de timp. Însă această autonomie strategică e așa, o invenție a unor persoane precum doamna care ne face prezentări îndelungate și a unor și a politicienilor cărora le place să folosească astfel de expresii. Cu alte cuvinte, nu suntem autonomi pur și simplu pentru că nu suntem o putere nucleară. Asta e analiza mea, asta așa din experiența mea. 10 ani ca și șef de stat. Uitați-vă la Federația Rusă. Au o economie care e mai mică decât economia italiană, dar ei sunt o superputere. Asta e realitatea. Noi trebuie să hotărâm dacă chiar ne place să fim parte la procesul de globalizare, dacă vrem să participăm la procesul decizional, atunci, mai mult ca sigur, va trebui să găsim o modalitate de parteneriat cu SUA, cel puțin deocamdată. Asta e realitatea, o realitate care decurge din analiză concretă. Uitați-vă ce se întâmplă zilele acestea. În Europa, uh, jucători importanți sunt uh, Federația Rusă și Turcia. Nu sunt alții. Noi încercăm să fim așa mediatori în uh, conflictul iranian, dar nu cui pasă de medierea noastră? Haideți, haideți să fim sinceri cu noi înșine. Când discutăm despre capacitățile noastre de a fi un jucător global, capacitățile noastre militare nu ne permit să fim un jucător major așa de unii singuri. Aceasta este părerea mea sinceră, că într-un fel sau altul o să trebuiască, pentru încă mult timp, o să trebuiască să fim parteneri cu SUA chiar dacă SUA au, îl au pe Trump ca și șef de stat. Uitați-vă la Est, flancul Est al Uniunii Europene în NATO. După ce Putin a ocupat Crimea, toate țările foste comuniste au intrat în priză. Pentru că noi avem experiențe cu rușii. Ei pur și simplu trec frontiera trec granița. Asta e obiceiul lor, al rușilor. Și pot să treacă oricând, în țările baltice, frontiera de acolo, sau frontiera în România, sau frontiera din Bulgaria, așa cum au făcut-o în Ucraina. Și ce se va întâmpla atunci? Deocamdată, slavă Domnului, summitul NATO din țara Galilor a hotărât să implice echipament american până la urma urmei. Ei sunt cei acum plasați pe frontiera estică și noi europenii. Nu avem trupe franțuzești în România, nu avem trupe italiene în România, nu avem trupe nemțești în România, ci americanii, care acolo înfloresc. Au trimit 2000 de Uh, soldați, de trupe și le, acolo sunt. Asta e realitatea, fie că ne place sau nu. Noi, în continuare, depindem în, uh, chiar și în chestiunile noastre de securitate, depindem de SUA. Și ca să te gândești, să te gândești că noi putem dezvolta un arseal nuclear în așa fel încât să reechilibrăm lucrurile cu Rusia, cu China, cu SUA, și cu India, cu Pakistanul, e ceva care nu va fi acceptat în Europa deocamdată în zilele acestea, așa că nu avem decât o singură soluție. Să fim în continuare parteneri ai SUA și împreună să participăm la jocul global la care nu putem participa singuri pentru că nu avem capacități militare. Dar sunt pe deplin de acord asupra faptului că trebuie să avem misiuni în Africa. Uh, în Africa avem o răspundere imensă, o răspundere de natură istorică pentru parte din țările Uniunii. Dar, pe de altă parte, mai avem și vecinii noștri în partea de sud a continentului. Sunt vecinii noștri, așa că trebuie să fim în măsură să avem intervenții în Africa. Dar nu avem curajul să facem asta. Da, mulțumesc. Je vais passer la parole à Chris. Am să-i dau acum cuvântul lui Chris Peters și vreau să amintesc colegului nostru Băsescu că anumite țări europene au perfect curajul să fie prezente în Africa și chiar să trimită trupe să-și riște viața acolo. Da. Dar nu sunt trupe suficiente, spune domnul Băsescu. Domnul Peters, nu sunt trupe suficient desfășurate, spune domnul Băsescu. Acum, Domnul Peters, mie mi se pare important faptul că săptămâna trecută la Strasburg am avut un raport despre implementarea politicilor de securitate comună și în acel document am identificat 20 de puncte care dau o imagine, o definiție foarte clară a felului în care trebuie să avem o abordare strategică europeană. Sper că ați citit documentul și chiar sunt foarte interesat să știu care este reacția dumneavoastră față de ce scrie acolo și a fost aprobat în plen de către toate grupurile politice. Acum, hai să fie clar. A fost aprobat și sper că ați citit și noastră documentul acela. Asta ar fi prima observație. Pentru că în momentul în care discutăm despre autonomia strategică europeană, vă rog frumos să citiți am, cum citit eu, ceea ce am aprobat noi. Și nu uitați că am avut o astfel de aprobare săptămâna trecută în Strasburg. Bun, unii n-au votat pentru, fie, dar am avut o majoritate destul de mare. În al doilea rând, lumea se schimbă și se schimbă foarte repede și sunt de acord că pentru Europa a venit acum momentul să vedem și roadele rezultatele. Să știm și noi pe ce picior dansăm și ce face Europa, ce poate face în lumea geopolitică în care evoluăm. Și s-a spus, punctul de vedere politic al SUA este în schimbare și mai sunt și alte elemente în schimbare. Și întrebarea este către Uniunea Europeană, păi noi ce putem face? Eu sunt nou în Parlamentul European, înainte a fost prim-ministru, dar întâi trebuie să știm exact ce putem face și pentru asta trebuie să fim ambițioși, nu să fim chiar așa de modești, că ne-am tot învățat, cel puțin noi în Belgia, pentru că e țară mică, să fim foarte modești. Dar trebuie să fim și conștienți de posibilitățile noastre, în mod pozitiv. Ce putem face pozitiv pentru oamenii din afara Europei? Și cred că mai mult decât atât, nu avem nevoie de dezbateri luni și luni de zile și ani de zile, nu. Lumea merge înainte și fără noi și noi trebuie să facem ceva. Însă, pe de altă parte, totuși trebuie să discutăm, să știm care este viziunea noastră și să clarificăm și mai mult uh, decât ceea ce s-a aprobat săptămâna trecută la Strasburg, și anume ce putem și ce trebuie să facem pentru aceast- avea această strategie europeană autonomă. Ce putem face în acest mediu geopolitic care e nou. Iar din punctul meu de vedere, acesta, aceasta este misiunea principală și rolul dezbaterilor din Parlament. Să știm până la urmă pentru ce ne batem, pentru valori bine, dar și pentru real politică, adică să ne apărăm interesele, să apărăm oamenii care cer Europei să facă ceva. Și eu cred că în acest context, în aceste discuții, e nevoie și de misiuni, misiuni și cu natur, de natură militară. Dar ceea ce nu e posibil, mă rog, e părerea mea personală și modestă, ce nu e posibil este ca peste vreo 5 ani să avem așa ceva progres și următorul comisie și următorul președinte al comisiei să spună că vrem să fim o, o comisie geopolitică și Parlamentul nu va mai putea să spună atunci avem nevoie de o strategie autonomă, pentru că atunci gata, s-a terminat tot. Basta. N-am fost în măsură să convingem alte țări și alți oameni că Uniunea Europeană chiar și se bate pentru ceva. Mulțumesc. Merci. Uh, avant de passer, uh... Mulțumesc. Înainte să le dau cuvântul celor patru invitați ca să ne răspundă, la întrebări și la aceste observații care au fost făcute, aș dori foarte pe scurt să mă folosesc de faptul că mă aflu la microfon pentru a spune și eu câte ceva în legătură cu cele tocmai auzite. Dacă avem nevoie de o busolă strategică, da sau nu? Am reușit să construim acest fapt E greu să explicăm de ce avem instrumente dacă nu știm să explicăm ceea ce vrem să facem. China astăzi are o viziune, toată lumea o cunoaște, a fost definită, a fost explicată, toată lumea o cunoaște. One Belt, One Road, de aici începe, toată lumea cunoaște acest fapt. America astăzi are cel puțin un slogan, America First. și totul se întâmplă în jurul America First și poziția lor pentru apărare. Așa că aici sunt de acord cu tine, Natalie. Noi pentru moment avem acronime. Nu avem voința politică de care era nevoie. Dar în campanie, în campania la alegerile europene, noi avem populații europene, cetățeni europeni care ne cer mai multă apărare europeană, toți, peste tot. Și dacă nu putem să răspundem la această solicitare a lor, atunci nu doar că nu ne vom îndeplini obligațiile pe securitate și apărarea Europei, însă în același timp probabil vom afecta și mai mult credibilitatea proiectului european. Cred că, da, suntem angrenați în lumea reală, crizele, facem un fel de geopolitică fără să știm. Dar și pentru cetățeni e important și trebuie să le spunem și unde, dacă nu aici, în Parlament. Uh, nu sunt doar bule, Comisia, Parlamentul, statele membre și așa mai departe. Intervin aici cetățenii, cetățenii care își doresc rezultate, mai ales în tot ceea ce ține de apărare comună. Am vorbit deja foarte mult, voi da acum cuvântul experților noștri în sens invers. Începem cu ultimul dintre experții noștri, câteva minute fiecare, domnul Tigner. Uh, un comentariu, cred că doamna a plecat, dar cineva din sală mă întreba de ce statele membre sunt incapabile, dacă există o lipsă de bunăvoință sau o lipsă de capacități. Cred că ambele și discutam săptămâna trecută tocmai despre acest subiect cu șeful ția, despre autoritatea strategică. Dumnealui a fost de acord și a spus trebuie întâi să ne ocupăm de capacități pentru că voința, bunăvoința nu există și sunt de acord cu el. Există această rezistență în toate capitalele de a transfera mai multă suveranitate și luarea deciziilor în apărare spre Bruxelles. Aceasta este marea bătălie. Trebuie să acceptăm acest fapt, așa că poate în următorii 5 șase ani ar trebui să ne axăm pe capacități, astfel încât să nu mai există acest pretext pentru lideri europeni care spun nu, nu putem face asta până nu avem capacitățile. Să putem spune, iată, avem capacitățile, e timpul să facem transferul. Mulțumesc. Doamnă Toci, foarte pe scurt, pe mai multe dintre puncte. La întrebarea legată de ce se întâmplă cu statele membre și pozițiile, divizarea uh, lor. Și exemplul care s-a dat legat de Libia, da, acesta este motivul principal pentru care a existat o lipsă de acțiune până acum. Însă ce e interesant, ce s-ar putea să se schimbe acum și e un semn de întrebare, s-ar putea să se schimbe. Eu vin dintr-un stat membru care a fost pe o parte a acestui spectrum și Natalie și Pierre vin din altul din cealaltă parte, ce s-ar putea schimba, s-ar putea ca ambele state să fie de acord că dezacordurile lor sunt de fapt mai mici față de acordul lor prin care de faptul că nu vor să conducă jocurile Rusia și Turcia. Așa că e mai mult un impuls extern de reevaluare a importanței pe care o au de fapt diviziunile dintre noi. Sunt de acord cu chestiunea legată de mandatarea statelor membre. Nu cred că un stat membru ar trebui să fie mandatat, ci un grup de state membre, pentru că tocmai asta înseamnă un grup de contact și asta înseamnă o noțiune sănătoasă legată de grupul de contact. Să existe acea legătură instituțională cu instituțiile. Acolo există plus valoarea, flexibilitatea, capacitatea de răspuns, agilitatea. Să existe toate acestea fără punctele minus și anume lipsa de legitimitate și diferențele care există. Dacă totul se întâmplă într-un loc într-un mod foarte detașat de cadrul instituțional. Capacități, bunăvoință, da, sunt de acord cu dumneavoastră ambele, însă în același timp vreau să subliniez punctul legat de bunăvoință. Da, într-adevăr, nu avem capacitățile ca astăzi să facem o operațiune uriașă. Nu avem ceea ce nevoie. Nu, ceea ce menționam în 2013 încă nu avem, e adevărat. Dar încă o dată, ca să facem lucrurile pe care le discutăm noi aici, fie în Iran, fie în, Rib- în Libia, avem capacitățile, de fapt, să o facem. Așa că e o chestiune care ține de voință și de a accepta riscul că, da, s-ar putea să existe victime. Acesta este punctul principal. Aici, cu voința, bunăvoința de a participa. Dacă nu ne schimbăm, vom continua să trăim cu această iluzie că până la urmă altcineva și acești altcineva au un nume, SUA, sunt cei care vor avea grijă de noi. Noi, acum, suntem în acest vis în care ne gândim că Trump e problema. Mă tem, stimați domn, că nu Trump e problema. Mă tem că e ceva structural ce are loc aici Forma se va schimba, dar în principiu statele membre au o provocare strategică, una majoră și nu e nici Europa, nici Orientul Mijlociu, ci China. Și, din nou, toată lumea are resurse limitate și de aceea prioritățile se vor tot mișca. Poate această bunăvoință se va genera în momentul în care chiar ne dăm seama că nu mai avem nicio altă opțiune. Acum noi încă trăim cu această iluzie că am avea. Din nou să nu mă înțelegeți greșit, nu am nimic împotriva cartelor albe, documentelor, toate acestea. Tot ceea ce spun eu e că Având în vedere timpul limitat și resursele limitate pe care le avem, cred că timpul acesta ar fi mult mai bine investit dacă s-ar ajunge la un acord astfel încât să se acționeze. Chiar dacă nu suntem de acord și nu sunt de acord cu faptul că problema e că nu avem responsabilitate totală asupra documentelor. Am văzut ce s-a întâmplat cu concluziile Consiliului în 2018. Nu a însemnat că au urmat și acțiuni. Evident nu aceasta e problema. Așa că nu cred că ar trebui să irosim prea mult timp așa, mai ales dacă acest timp este furat de la ceea ce trebuie într-adevăr să se facă și anume să se acționeze. Mulțumim, domnule Vimu. Foarte pe scurt. Cred că s-a spus cam tot ceea ce trebuia să se spună. Aș adăuga două sau trei puncte și poate aici nu voi fi de acord cu o parte dintre vorbitori. Un prim punct legat de dacă avem bunăvoință sau nu avem bunăvoința sau nu suntem echipați. Da, ambele, dar în același timp eu nu sunt la fel de pesimist. Ce putem să vedem că nu există un acord între statele membre de a acționa împreună, vedem că cei care gândesc la fel acționează singuri. E ceea ce numim flexibilitate. Putem să nu fim de acord aici, însă e o realitate și se întâmplă. Și un lucru care eu consider că e foarte important e că în acest nou format flexibil pe care îl inventăm, trebuie totuși să acționăm într-o manieră ordonată și anume instituțiile să fie implicate. Până la urmă, una din micile realizări pe care le-am avut în ultimii 15 ani a fost GCPOA. Trei state membre au făcut-o singure însă cu sprijinul celorlalți. Când aveam, am făcut acel plan de acțiune comun. Am pierdut o asemenea practică, ar trebui să o recuperăm. Am pierdut-o în Ucraina cu procesul de la Minsk. Eu am spus întotdeauna că regret faptul că Uniunea Europeană nu uh, s-a implicat, cred că în continuare că ar fi util. Dar iată tipul de raționament pe care trebuie să-l avem dacă vrem să trecem peste acest sentiment de pesimist în care, pesimism în care ne aflăm acum. Există spațiu de manevră pentru cei care vor să acționeze. De aceea, dacă îmi permiteți, aș spune ceva pe scurt despre votul cu majoritate calificată. Eu sprijin, așa cum sprijinim cu toți această majoritate calificată, însă nu sunt sigur că în politica de securitate și apărare aceasta e într-adevăr soluția. Să ne gândim pentru o secundă și face parte din propunerea făcută de Comisia Europeană, să ne gândim pentru o secundă când vom discuta sancțiuni și vom decide să trecem la majoritate calificată. Cei care au votat împotrivă ce vor zice? Bineînțeles voi ce nu, trebuie să se respecte nu vor spune nu sunt de acord și mergem mai departe. Și vom avea cazuri pe care le-am avut și în ceea ce privește schema privind relocarea și așa mai departe. Ne vom afla în tocmai această poziție, pe securitate comună, pe politică de apărare. Vă închipuiți ce ar însemna toate acestea pentru mesajul pe care vrem noi să-l transmitem. Așa că eu aș spune să nu ne grăbim, cred că trebuie să ne gândim ceva mai bine de a vot. Apoi, domnule președinte, um, ne spuneați despre NATO. Cu o parte din punctele menționate de dumneavoastră nu sunt de acord și ceea ce ne-ați spus în legătură cu puterea nucleară. Dacă am fi de acord cu dumneavoastră, am scade pragul nuclear până când lucrurile ar deveni într-adevăr periculoase. Nu sunt de acord nici în legătură cu faptul că nu putem fi mediatori eu cred că ar fi existat și altfel de cazuri, de feluri în care am putut să abordăm retragerea lui Trump din acordul nuclear și am făcut-o și în moduri diferite. În 1992, când administrația SUA își dorea ca europenii să boicoteze conducta de gaz cu Uniunea Sovietică, atunci noi am spus foarte clar care e poziția noastră și am reușit să mergem mai departe, chiar dacă americanii au opus rezistență. Timpurile s-au schimbat, nu putem face comparații, sunt de acord. Dar poate că există alte feluri feluri prin care putem arăta că putem să fim un mediator important. Avem pârghile de care avem nevoie, avantajele de care avem nevoie, câteodată nu prea vedem noi în termeni economici și în alte chestiuni unde avem avantajele. Și un ultim punct, când discutăm despre SUA și schimbările pe care le face, uh, această autonomie strategică care nu e posibilă trebuie să ne rezumăm la NATO. Ce mi se pare mie fascinant, ce vedem pe moment, să ne gândim la Sahel, acolo suntem antemergători, încercăm să inventăm un fel de autonomie strategică și cu ce ne confruntăm, vedem că unul din aliații noștri cei mai mari, americanii, ne spun o să vă lăsăm singuri acolo. Și ce mai înseamnă NATO dacă nu putem să fim cu toții de acord că suntem aliați și că trebuie să ne sprijinim unii pe ceilalți. Să privim lucrurile și invers, din cealaltă perspectivă. Întotdeauna spunem că europenii trebuie să mențină NATO și sunt de acord, dar unii din aliații noștri din NATO trebuie să fie și ei uniți și de partea europenilor. Și iată, e o situație cu care ne confruntăm în acest moment. Natalina vorbea despre Irak retragerea americană, nu, nu ne întrebăm dacă, ci când se vor retrage. E un lucru uimitor, mai ales dacă ne gândim la ce considerăm noi, noi că e alianța transatlantică. Trebuie să ne gândim mai mult la autoritatea strategică, pentru că probabil cu asemenea situații ne vom întâlni tot mai des. Până la urmă, când avem interese europene în joc. Putem noi singuri, atunci când aliații ne părăsesc, putem noi singuri să protejăm și să apărăm aceste interese? Despre asta vorbim, de fapt. Și trebuie să găsim răspunsuri la aceste întrebări. De câte ori ne-am, ne-am părăsit noi aliatul? Am uitat Irak sau Afganistan? Sau... <laughs> Domnule Mayer, în încheiere. Mulțumesc. Două comentarii pe două puncte. Dacă nu avem ceea ce e necesar sau nu avem bunăvoință, depinde de misiuni. Există misiuni în care resursele ar fi existat, s-ar fi putut activa, însă nu a existat bunăvoință și există cazuri în care existau pe hârtie, dar nu puteau fi acționate. Iată că sunt aceste chestiuni legate de capacități, dar totul depinde de tipul de misiune și sarcină. Un alt punct, mă întorc la cele spuse de Pierre în legătură cu faptul că învățăm făcând, făcând misiuni, participând la ele și făcând ceea ce e necesar. Mie îmi place această idee și cred că contextul în care discutăm e contextul în care intervine costul inacțiunii, care e mult mai vizibil astăzi decât în trecut. Ne, vorbea, ne vorbeați de Ibdil și Alep. Atrocitățile care au fost comise în timp ce noi am stat pe margine și alte costuri care sunt vizibile pentru statele membre acum în alte domeniuri. Costurile inacțiunii sunt mult mai vizibile, foarte clar, însă cred că trebuie să abordăm totul cu o analiză sinceră. Câteodată cred că misiunile și misiunile, misiunile PSAC sunt cumva ca un Uh, luptător de box. Antrenorul alege unul, după aceea încearcă acesta să capete experiență, să devină tot mai puternic, îi alege apoi un astfel de luptător încât să nu le puize, epuizeze din prima. Cred că acum ne gândim la tot felul de scenarii cu risc crescut, unde ar putea să existe ostatici, victime, a doua bătălie la Faluja, cred că au existat sute de victime între trupele coaliției. Suntem pregătiți de așa ceva? Suntem pregătiți să intervenim și mai mult când întâmpinăm rezistență mai mare decât ne așteptăm? Dacă nu suntem pregătiți să o facem, nu ar trebui să ne implicăm pentru că situația s-ar înrăutăți față de dacă n-am fi intervenit. Dacă spunem că trebuie să fim mai ambițioși, atunci trebuie să ne fie foarte clare și riscurile implicate și trebuie trebuie să dăm dovadă de multă transparență. Ce înseamnă totul în ceea ce înseamnă victime pentru noi, victime în rândul civililor. Nu spun că nu ar trebui să o facem, însă spun că dacă vrem să o facem, atunci nu întotdeauna într-o operațiune de tip Artemis sau Concordia, ci va fi un alt tip de operațiune. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să le mulțumesc invitaților noștri pentru aceste discuții interesante. Am fost invitat să dăm dovadă de modestie, e întotdeauna un sfat foarte bun, însă să nu confundăm modestia cu resemnarea. Cred că ceea ce s-a spus foarte mult astăzi e că trebuie ca să fie urmate de acțiuni cuvintele noastre. Și e nevoie să găsim o cale prin care să ne atingem obiectivele. Eu sper că peste 10 ani succesorii noștri vor organiza o dezbatere 10 ani de la PSAC, 20 de ani de la PSAC și sper că vor putea spune că am învățat din greșelile noastre, că ne-am ridicat la înălțimea așteptărilor și sper că PSAC-ul în 10 ani va fi o realitate mult mai tangibilă. Vă mulțumesc tuturor!